Colleghi, buon pomeriggio. Iniziamo i lavori di questa seduta. Stamattina ai termini... Dragi colegi, reluăm uh, lucrările acestei ședințe. Uh, azi dimineață, la încheierea lucrărilor uh, comisiei noastre, am avut o ședință a coordonatorilor și în care am adoptat următoarele hotărâri am ajuns la un acord în uh, legătură cu acordarea unor raporturi și uh, avizuri, în special raportul privind aplicarea uh, directivei privind gestionarea deșeurilor și a fost alocat PPE-ului, avizul privind comunicarea Comisiei cu privire la strategia de promovare a Cartei Drepturilor Fundamentale a fost alocat uh, PSD-ului. Avizul privind uh, uh, cetățenia și avizul privind cel al șaptelea raport privind aplicarea dreptului comunicar s-a dus, s-a, s-a îndreptat către vers. Și mai avem încă două documente în plus un aviz privind uh, directiva cu privire la handicap și cea privind raportul anual al activității uh, mediatorilor uh, care s-a îndreptat la socialdemocrați. Coordonatorii au mai decis să ajungă la un acord și cu privire la definirea unei metode comune de acordare a rapoartelor și avizelor în viitor. Uh, și s-au angajat să supună atenției președinției acest acord la următoarea reuniune a coordonatorilor. În legătură cu punctul 2 uh, de pe ordinea de zi, adică ceea ce numim non-petițiile. Ei bine, aici coordonatorii au decis să discute uh, Uh, această chestiune odată ce DG președinție va fi primit uh, documentul. Este vorba de o propunere de a gestiona mai bine lucrările. Cât privește propunerea de rezoluție, cât privire la chestiunea palestiniană uh, prezentată de ALDE și Verzi, Eh, s-a solicitat trimiterea la următoarea ședință a coordonatorilor pentru a ajunge la un acord politic cu privire la nevoia de a adopta un, de- un document și, dacă da, care document. S-a mai eh, decis înaintarea unei întrebări orale cu privire la eh, petiția 1575 din 2009 este vorba de programul vizitelor, uh, misiunilor coordonatorilor. Deci trebuie confirmat uh, uh, programul care prevedea patru țări și s-a precizat că pentru această comisie Uh, posibilitatea de a face misiuni de anchetă rămâne în continuare prioritară în comparație cu simplele vizite. Uh, așadar, dacă plafonul de care dispune Comisia nu este suficient, ei bine, atunci întotdeauna Comisia noastră va prefera misiunile de anchetă față de vizitele pur și simplu s-a trimis uh, pentru adoptare la următoarea ședință a uh, comisiei, deoarece s-a distribuit uh, cu întârziere și sperăm că acest lucru se va întâmpla în următoarele 48 de ore. Bun, asta cu ședința coordonatorilor și acum trecem la primul punct al ordinei de zi de după amiază. Este vorba să votăm Uh, în uh, legătură cu adoptarea avizului IMCO s-a prezentat un singur amendament. Dacă nimeni nu solicită să intervină, o să trecem imediat la vot. Aveți obiecții față de acest amendament oral? Se pare că nu. Așadar, o să votăm amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Și acum votăm avizul în întregul său. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de petiția 18632 632 din 2008 prezentată de Robert Biedron. care ar trebui să fie prezent în sală. Domnul Ielsaneschi uh, uh, îl înlocuiește pe primul semnatar al acestei petiții. Aveți cuvântul 5 minute. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eh, este vorba de o campanie împotriva homofobiei. Este o asociație care reprezintă interesele homosexualilor. Eh, petiția noastră de astăzi se referă așadar la homosexuali și la eh, transsexualii pe care îi reprezentăm și se ocupă de o problemă esențială și anume problema liberei circulații. Așadar, petiția noastră se referă la situația în care autoritățile poloneze nu acordă, nu emit uh, certificat uh, unei persoane care dorește să se căsătorească cu o altă persoană dintr-un alt stat membru de același sex. Polonia nu recunoaște căsătoriile și uniunile între persoane de același sex. Nu există o echivalență între acestea și uniunile sau căsătoriile heterosexuale. Eh, așadar, foarte mulți eh, homosexuali eh, care s-au deplasat în străinătate și-au creat relații cu persoane de același sex și dar administrația cere ca persoana care dorește Eh, să intre într-o astfel de uniune să nu aibă, să nu fi contractat o uniune anterior. Dar administrația poloneză are o politică care eh, refuză emiterea unui astfel de document unei persoane care dorește să intre într-o uniune sau căsătorie cu o persoană de același sex, deoarece în conformitate cu spusele autorităților poloneze nu există un temei juridic, ele nerecunoscând uniunile sau căsătorile între persoane de același sex. Dacă uh, polonezii doresc să contracteze o căsătorie în străinătate, uh, asta uh, ar pune o problemă. Scrisorile pe care le găsiți în dosar demonstrează că singurul motiv pentru care nu se emit aceste, aceste documente de stare civilă reprezintă orientarea sexuală. Deci avem o serie întreagă de, de plângeri din partea homosexualilor și a transexualilor care solicită posibilitatea de a primi, de a li se emite aceste documente pentru a contracta uh, o căsătorie cu o persoană din alt stat membru de același sex. funcționarii au declarat că au refuzat zeci de solicitări de acest fel în orășelul de care vorbesc și aceste scrisori demonstrează foarte clar că problema e larg răspândită. Și cred că este vorba de o discriminare din motive sexuale. Deci, o, o persoană a primit, de exemplu, un răspuns negativ pe 9 noiembrie 2010 și speră că atitudinea Comisiei de Petiții va ajuta să înainteze problema Curții Europene a Drepturilor Omului. Această petiție a primit uh, un răspuns uh, asemănător cu celelalte și Comisia pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite uh, a dat tot, i s-a adresat aceeași întrebare și uh, s-a primit același răspuns. Deci este vorba de uh, emiterea unor certificate uh, și faptul că ele, ei nu primesc, uh, încalcă dreptul comunitar cât și nici viața privată a cetățenilor. Articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană recunoaște libera circulație și dreptul de a-și alege reședința în Uniunea Europeană. Iată că aceste drepturi nu sunt însă recunoscute prevăzute și garantate. Practica poloneză reprezintă o încălcare a respectării dreptului familiei, acordul privind drepturile omului, și Curtea de Justiție a considerat că aceasta reprezintă o încălcare a dreptului de liberă circulație, respectarea vieții private, pentru că cupluri de același sex sunt recunoscute în jurisprudența Curții Europene pentru Drepturile Omului. Considerăm așadar că această practică nu se justifică uh, cu titlul um, de excepție față de o politică generală. Chiar dacă acest lucru pare să nu țină de mandatul Uniunii, asta nu înseamnă că statele membre nu trebuie să acorde cetățenilor același uh, tratament. Este vorba să garanteze că libertățile fundamentale sunt respectate de către statele membre. Iar instituțiile europene ar trebui așadar să ia măsuri pentru a îndrepta această uh, situație nedreaptă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și mulțumesc că v-ați încadrat în timpul acordat. Și acum reprezentantul Comisiei, vă rog. Mulțumesc. Vreau să vă spun eh, din nou că ne ocupăm eh, foarte serios la Comisie de această chestiune. Eh, lucru care s-a văzut și din comunicarea noastră anterioară în cadrul Comisiei pentru Petiții. Deci acordăm uh, toată atenția și toată seriozitatea, în special ținând seama de răspunsul autorităților poloneze care ne-a parvenit pe 15 septembrie 2010. Putem spune așadar că înțelegem foarte bine că măsura poloneză în cauz poate să aibă uh, consecințe negative asupra cetățenilor polonezi Uh, care doresc să-și exercite dreptul de liberă circulație în calitate de cetățeni europeni. Cât privește respectarea dreptului comunitar, care este esențială pentru a stabili dacă se aplică uh, carta, cât și principiile cartei care au fost uh, menționate aici în mod repetat de către petiționar, și um, existența unor practici discriminatorii uh, din motive de orientare sexuală și, în fine, libera circulație a cetățenilor, ei bine, la prima vedere nu am constatat o încălcare a directivei 2004-38, uh, pentru că, după cum uh, știți cu toții, Aici este vorba de reglementarea condițiilor de intrare și ieșire uh, a uh, cetățenilor. Ori aceste drepturi nu par să fie încălcate. Cu toate acestea, intenționăm la ora actuală să luăm legătura cu autoritățile poloneze. Ăsta o să fie pasul următor pentru a le cere lămuriri suplimentare cu privire la consecințele și dimensiunea practică a acestei măsuri care ă, poate, repet, să aibă consecințe negative atunci când cetățenii își exercită dreptul la libera circulație în afara Poloniei. Aș dori să mai uh, menționez și aspectele legate de Carta Verde. După cum știți, pe 14 decembrie Comisia a lansat o consultare publică cu privire la recunoașterea uh, faptelor legate de uh, documente de actele de stare civilă. Dar nu este vorba aici de o recunoaștere, de recunoașterea reciprocă Uh, în legătură cu căsătoria cuplurilor în străinătate, ci se leagă mai degrabă de uh, principiul liberei circulații. Uh, sigur că trebuie să fim foarte prudenți când facem această analiză, deoarece în ceea ce privește dreptul familiei și materia civilă nu există la ora actuală legislație comunitară cu privire la starea civilă. Deci nu avem legislație comunitară în acest domeniu. Asta înseamnă că oamenii trebuie să-și concentreze analiza pe uh, tema principiului liberei circulații uh, și asupra implicațiilor pe care poate avea asupra vieții cetățenilor polonezi. Mulțumesc! Eh, co prawda... Doamna Geringer, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. În legătură cu aceste documente, certificate și acte, eh, se pare că nu s-a încălcat eh, dreptul național care se aplică însă pe teritoriul Poloniei conform principiului teritorialității și uh, se referă, evident, la uh, cetățenii uh, polonezi. Dacă dorești să te deplasezi în străinătate ca să îți întemeiezi acolo o familie, să lucrezi, e bine, atunci nu ar trebui să li se aplice vreo restricție, chiar dacă ea se aplică în Polonia. Deci restricția nu ar trebui să depășească teritoriul Poloniei pentru ca o persoană să intre într-o căsătorie sau într-o uniune civile. Pentru asta, întâi, trebuie să aibă și capacitatea juridică să facă acest lucru și trebuie să pentru a putea încheia acea uh, uniune sau uh, căsătorie. Este vorba, deci, pur și simplu de un certificat. E, persoanele care solicită un astfel de act sau de certificat nu încalcă dreptul polonez. Ei nu solicită decât uh, uh, confirmarea stării lor civile. Această situație dificilă în uh, contextul dreptului comunitar, deoarece cred că această practică încalcă principiul liberei circulații și al vieții private, ei bine, Acum câțiva ani, uh, Comisia Europeană nu putea să identifice niciun fel de temei juridic în uh, favoarea petiționarului. Astăzi însă uh, situația s-a schimbat și mă bucur foarte mult să aud reprezentantul Comisiei vorbind despre această carte verde. De asemenea, mă bucur foarte mult să constat că doamna comisar Reding răspunde de acest uh, aspect, uh, deoarece răspunde de drepturile uh, fundamentale, unde intră, evident, și problemele legate de starea civilă și mai departe. Cred, așadar, că vom uh, lucra și la nivelul uh, Comisiei Juridice a Parlamentului European. De aceea cred că această petiție trebuie să rămână deschisă, deoarece uh, legea, dreptul comunitar se armonizează și în materia dreptului familial în uh, privința divorțurilor uh, și a abordării uh, internaționale față de divorțuri în Uniunea Europeană, cât și a recunoașterii. De aceea cred că există un potențial de dezvoltare și de progres aici, în viitor. Polonia, la fel ca și Regatul Unit, a făcut un uh, opt-out, s-a retras în ceea ce privește carta, uh, deci nu cred că este aplicat acest lucru. De aceea aș sugera ca petiția să rămână deschisă și dosarul să rămână deschis, pentru că până la urmă cred că vom reuși să găsim o cale de a armoniza aceste practici. Mulțumesc! Domnul Cașman, mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a felicita petiționarul pentru prezentarea petiției sale eh, și pentru trimiterile juridice pe care le-a făcut, care sunt foarte cuprinzătoare. Vreau să spun eh, de la bun început eh, că directiva privind reîntregirea familiei nu se aplică, deși în acea directivă se, se recunosc căsătorile și uniunile între persoane de același sex. Dar ceea ce se întâmplă aici este faptul că se împiedică doi oameni să încheie o căsătorie sau o uniune. De aceea, evident că nu există o pertinență, o relevanță directă. S-a vorbit despre Carta Drepturilor Fundamentale și colega mea aș zice a zis, arată că există un opt-out din partea Regatului Unit. Dar Polona, Polonia nu are un opt-out față de drepturile care sunt aplicabile, în primul rând, prin codurile uh, naționale. Deci, codurile și dreptul național trebuie să fie folosite în primul rând și numai după aceea se ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor uh, Omului. administrația uh, are posibilitatea, dacă închei o căsătorie religioasă sau nu, să uh, știe și să certifice uh, starea ta civilă. Și se spune acolo în scrisoare încă certificatele uh, dovedesc absența situațiilor care pot împiedica căsătoria în ca, și în cazul unei căsătorii religioase cu privire la eligibilitatea unei persoane poloneze de a încheia o căsătorie în străinătate în conformitate cu dreptul polonez. Deci iată că Polonia își impune dreptul legile sale asupra altui stat membru, ceea ce contravine dispozițiilor tratatului și s-a spus înainte că dacă nu îi permiți uh, cuiva să studieze, să deplaseze să, uh, într-un alt stat membru și să se prevaleze de drepturile din acel uh, stat membru, și de uh, răspunderile de acolo, înseamnă că îi refuz dreptul de a se deplasa și de a respecta legea din acea țară. Asta este o încălcare, adică a dreptului acelei țări, acelui stat membru. Din multe puncte de vedere, mi se pare că legea poloneză, eh, văzută în contextul faptului că toate statele membre au dreptul de a-și defini eh, persoanele care pot și nu pot să se căsătorească în conformitate cu dreptul național, dreptul de a se bucura de libera circulație nu uh, trebuie să fie încălcat și un stat membru nu trebuie să împiedice o persoană să-și exercite acest drept. În fine, v-aș mai spune că doresc îi doresc mult succes uh, petiționarului și politici, uh, politicienii polonezi să facă progrese în reforma la care lucrează, ca și Lidia,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 Mă bucur foarte mult de abordarea pe care o afișează doamna comisar Vivian Reding cu privire la libera circulație a persoanelor de același sex. Și ar fi foarte bine dacă și guvernul polonez ar aduce un amendament legii în care să spună dacă există sau nu vreun impediment juridic care să împiedice persoanele poloneze să încheie o căsătorie sau o uniune cu o persoană de același sex dintr-un alt stat membru. Well, in the last mandate, I used to be the rapporteur on the... Doamna Vălean, în ultimul uh, mandat am fost raportor uh, în ceea ce privește drepturile și libera circulație din partea ALDE și am descoperit că nimic nu s-a schimbat în ceea ce privește obstacolele administrative puse de anumite state membre în calea celor care doresc să își exercite dreptul la liberă circulație. Și dincolo de chestiunea esențială pe care nu o dezbatem astăzi aici, dincolo de acest lucru, vedem că persistă aceste obstacole în calea cetățenilor care doresc să-și exercite anumite drepturi care le revin. Așa cum a, vom avea ocazia să auzim uh, de la doamna Reding și din raportul său privind cetățenia, vom vedea că toate aceste obstacole administrative se mențin. Comisia dorește să abordeze chestiunea acesta, aceasta, atât din punct de vedere um, uh, al sistemului de justiție, cât și în general din punctul de vedere al atitudinii statelor membre și deci uh, inclusiv în ce privește o reformă legislativă. Vreau și eu ca această petiție să rămână deschisă câtă vreme obstacolele se mențin în calea cetățenilor și a libertăților lor, de aceea vreau ca această petiție să rămână deschisă. Vă mulțumesc. Domnul Martinez. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, într-adevăr am auzit uh, argumente bine fundamentate. Într-adevăr, uh, sunt de acord cu ce a spus Lidia, cu ce a spus uh, Michael și cu ce a spus doamna Vălean de asemenea. Dar apar aici trei aspecte, dacă îmi permiteți. În primul rând, putem să spunem că asistăm la o situație în care legislația poloneză e vinovată de caracter reacționar nu ne miră foarte mult acest lucru până la urmă. Este clar că pe aceste subiecte sensibile unele țări sunt mai rapide, mai avansate, între ghilimele, decât altele. Eu vreau să vă spun că sunt sigur că în Polonia și în Polonia, într-o bună zi, o să facem progrese care există deja în alte țări. Însă în Polonia, din ziua de astăzi, cert este că uh, oamenii sunt împiedicați să trăiască așa cum vor. Eu cred că într-o bună zi acest lucru se va schimba. Este clar că nimeni nu poate să reziste acestui progres social. Însă vreau să știe uh, cetățenii polonezi că suntem alături de ei, înțelegem greutățile lor și vă suntem alături, suntem alături de toți cei care luptă pentru emancipare, <coughs> pentru progres, pentru egalitatea drepturilor. Egalitate între toți cetățenii europeni. Însă, vreau să vă spun totuși că sunt puțin surprins de un lucru. Ce se întâmplă, de fapt? Se cere în Polonia să solicită un certificat de stare civilă și vi se pune întrebarea de ce aveți nevoie. Eu, în țările pe care le cunosc eu, atunci când se cere un certificat de stare civilă, uh, mi se bifează niște căsuță, celibatar, căsătorit, divorțat. Uh, practic, nu vi se pune întrebarea ce vreți să faceți cu certificatul. Vreți să cumpărați o casă, o asigurare, nu știu ce. Nu. Se pune o ștampilă și cu asta basta nimeni nu pune alte întrebări. Ștampilă și la revedere. Nu se pun alte întrebări. Iată, un lucru care mă uimește profund. Doar un stat polițienesc poate să funcționeze așa, care poate să pună întrebarea unui cetățean de ce aveți nevoie de acest certificat și cetățeanul respectiv trebuie să răspundă. Am nevoie pentru aia, pentru aia. Deci, ce se întâmplă? ce ar fi că să te duci să ceri un certificat de vaccin, cum că ai făcut niște vaccine și să te ceară de ce ai nevoie, să ți se spună, să ți te, te întrebe cineva de ce aveți nevoie. Este absurd. Este clar că mai apar aici alte aspecte, și anume cele legate de recunoașterea în Polonia a unor uniuni, căsătorii realizate, efectuate în alte țări europene. Cred că încetul cu încetul și Polonia se va alinia, va fi nevoită să facă acest lucru și să respecte drepturile cetățenilor, cetățencelor lor. Este clar că la un moment dat va trebui și Polonia să se alinieze și să registreze aceste uniuni contractate în afara țării fie că e vorba de căsătorie și așa mai departe, de persoane care sunt în străinătate și care sunt cetățenii polonezi și au nevoie să li se recunoască statutul. Dacă se recunoaște noua stare, stare civilă a persoanei, eh, ei bine, peste tot în Europa, vreau să spun, va trebui ca și Polonia la un moment dat să înțeleagă că un cetățean polonez are dreptul să se căsătorească cu altcineva din alt stat membru. Și ar mai fi un nivel aici de interpretare, și anume am putea să spunem că toți cetățenii polonezi au dreptul să se căsătorească cu cine vor în Polonia, indiferent de sexul persoanei respective. Asta ar fi un alt nivel. Este clar că nici aici nu pot să concep că cineva poate să mă întrebe de ce vreau să mă căsătoresc cu cineva. Uh, de ce să mi se pună această întrebare când e vorba până la urmă de viața mea privată, de orientarea mea sexuală. Și problema este cea a consimțământului între adulți. Și cu asta basta. Este clar că din ce în ce mai mulți uh, oameni vor să se căsătorească, cel puțin în țara mea, Uh, așa este. Singurii care vor să se căsătorească astăzi sunt preoții și homosexualii. Homosexualii ca să-și afirme niște drepturi și preoții pentru ca să aibă și ei drepturi, ca și ceilalți cetățeni. Ca să aibă și ei drepturi de pline, nu așa? Deci, o să sfârșesc spunându-vă că suntem solidari cu petiționarii și vom reuși, vom reuși, vom birui. We shall overcome. Haideți să profităm încă o dată și să transmitem un mesaj cetățenilor uh, când vine vorba de lucruri care se petrec, petrec în statele noastre membre, trebuie să ne angajăm Trebuie să facem tot ce este posibil, să nu închidem ochii și să spunem ce se întâmplă, pentru ca să ajungem la o situație normală uh, în ce privește exercitarea unor drepturi umane elementare pentru toți. Mulțumesc foarte mult! Urmează următorul vorbitor. Mulțumesc! Practic, refuzul de a elibera un certificat de stare civilă unui cetățean polonez de orientare homosexuală limitează drepturile acestei persoane și limitează și drepturile cetățenilor din alte țări, pentru că, practic, astfel devine imposibil ca cei doi să intre într-un parteneriat, într-o uniune. Deci această chestiune vizează nu numai Polonia și cetățenii săi, ci și toți cetățenii europeni. Legea nu este foarte clară pentru că aceste certificate de stare civilă sunt date heterosexualilor fără niciun fel de întrebări. În schimb, homosexualii sunt luați la întrebări când e vorba să solicite un astfel de um, certificat de stare civilă. Încă o dată, această problemă vizează nu numai cetățenii din Polonia, ci pe toți ceilalți din Uniunea Europeană. este clar că Polonia se face vinovată de o anumită homofobie, inclusiv la nivelul autorităților și a guvernului, și trebuie să încriminăm această homofobie cum facem de obicei. Domnul Boștinaru. Mulțumesc. Colegi, se încalcă două principii juridice fundamentale și respectate în orice stat, fie membru al Uniunii, fie în afara Uniunii. Primul dintre ele, o normă juridică discriminează un grup de cetățeni exclusiv pe baza orientărilor sexuale. Din câte știu eu în epoca modernă, niciun stat nu acceptă ca o normă juridică să aibă aplicabilitate diferită în funcție de orientarea sexuală, de culoare, de religie, de sex, de ce vreți dumneavoastră. E un aspect care este clar în conflict cu o valoare fundamentală juridică. Doi, Extraterritorialitate. Se cere ca legea poloneză să-și prelungească efectele în afara teritoriului Poloniei și astfel extrateritorialitatea devine acceptată ca un caz de forță majoră la scara Uniunii Europene. Ori acest lucru nu se poate accepta. Nu pot să fie nici măcar convenții între state, conform cărora să se accepte principiul extrateritorialității. In my final conclusion, the opting out do have an impact on the daily life of the European citizens, be Poland or United Kingdom. Here is my plea. UK and uh, Poland should reflect on joining eventually the, fundamental char uh, the Charter of Fundamental Rights. And uh, the petition to remain open. Își cer petiției să rămână deschise și sper că Comisia Europeană va transmite un mesaj puternic capitalei poloneze să modifice legislația și să se încheie această epocă a discriminării în Europa. Grazie. Rappresentante della Commissione aveva Mulțumesc, urmează Comisia pentru a da răspunsul. Vă mulțumesc. Vreau să reacționez la anumite comentarii care au fost făcute. În primul rând, în ceea ce privește directiva privind libera circulație. Chiar dacă vedem că în cazul de față nu se constată o încălcare directă a directivei, toată lumea a menționat aici principiul liberei circulații. Bineînțeles, această directivă se aplică tuturora, indiferent de orientare sexuală, adică are un caracter nu neutru din punctul de vedere al orientării sexuale și se bazează pe cartă. În considerentul 31, în articolul 31 se face o trimitere clară în acest sens, și anume că nu se acceptă discriminarea pe bază de orientare sexuală, etc. După părerea noastră, cazul de față nu aduce în discuție principiul uh, recunoașterii reciproce, dar îmi place interpretarea dumneavoastră de trei paliere, trei niveluri care ne ajută să înțelegem cum stă situația în Polonia. Bineînțeles că ne-ar place ca aceste măsuri să fie abolite și toată lumea să se bucure de libertatea de circulație pentru toți acei cetățeni polonezi care au părăsit teritoriul țării cu ani și ani în urmă și care doresc, rămânând cetățeni polonezi, să intre într-o uniune și o căsătorie cu persoane de același sex. Un al doilea nivel, un al doilea palier ar fi recunoașterea efectelor juridice și fiscale pentru acele cupluri care au contractat o uniune sau o căsătorie în alt stat membru și Polonia să recunoască uh, aceste lucruri. Și un al treilea nivel uh, ar fi următorul, bineînțeles că noi nu avem aici competență, ar fi deci acela ca Polonia să permită cetățenilor săi să intre în uniuni civile sau în căsătorii între persoane de același sex. Însă, încă o dată, că în ce privește cel de-al doilea și treilea nivel, noi nu avem o competență directă. Bineînțeles că Polonia trebuie să ușureze intrarea pe teritoriul său a altor cetățeni uh, europeni, și nu poate să restricționeze libertatea de circulație a acestora, fără a invoca anumite motive. Și bineînțeles că uh, Cartea Drepturilor Omului face parte din arsenalul legislativ european. Asta este clar și Polonia trebuie să îl respecte. Dar mai sunt și alte propuneri ale Comisiei și alte texte în pregătire care vizează discuția de față, Ați vorbit despre legislația uh, privind dreptul aplicabil în ce, privere, în ce privește uh, divorțul, în ceea ce privește uh, moștenirile, iar în ceea ce privește uniunile civile, acestea se bazează pe articolul 21 din cartă. În orice caz, noi luăm foarte în serios aceste lucruri și le, încercăm să le integrăm în, în textele legislative pe care le pregătim pentru a promova cât mai bine principiile uh, respective. O ultimă remarcă. Am primit informații conform cărora s-a efectuat un studiu sau analiză juridică a acestei petiții. Nu este vorba de o analiză a comisiei, ci de o analiză sau de un studiu care a fost solicitat de petiționar Uh, deci ca să se verifice din punct de vedere juridic uh, valabilitatea argumentelor invocate, aș, ar fi bine dacă această analiză, acest studiu este un, act, un document care poate fi consultat, mi-ar place mult să îl primim și noi la comisie ca să putem să-l integrăm în analiza noastră a cazului. Mulțumesc, domnul Cașman, un minut. Uh, Mulțumesc, o să fiu foarte succint, doamnă președinte. Vreau să spun că am fost dezamăgit de răspunsul comisiei. Pentru că este clar că dacă principiul libertății de circulație uh, nu se aplică și, și dacă uh, nici principiul impunerii unei uh, legi de către un stat în alt stat membru, nu trebuie să uităm în ultima instanță articolul 6 privind statul de drept și Polonia ca stat uh, care a semnat uh, Convenția Europeană privind drepturile omului, uh, ea s-a angajat să facă niște lucruri în favoarea drepturilor omului. Așa că vreau să cer Comisiei să acționeze și pe această direcție. Vă mulțumesc. Doamna Eu îmi uh, aduc aminte de o situație în Danemarca. În 89 noi am consacrat principiul uniunilor civile între cetățeni de, asemen- de același sex. Și în experiența noastră vreau să vă spun că nu putem să impunem o astfel de evoluție în alte țări membre. Este clar că ne putem baza pe principiul non-discriminării și s-a evocat aici uh, inclusiv articolul 7, etc. Însă nu putem să îi forțăm pe alții, cum ar fi Polonia, să legifereze avortul, etc. Subsidiaritatea este consacrată de tratate. Vă rog, nu e vorba, uh, este vorba, da, de libertatea de circulație și sunt uh, o susținătoare a acestui principiu. Însă vreau să vă pun în uh, gardă față de nevoia de dialog. Nu numai tratatul de la Lisabona este important ca atare, ci e vorba aici de a lăsa timp, timp pentru evoluție, pentru că și noi în Danemarca am avut o astfel de evoluție socială, o astfel de trezire a conștiințelor. Trebuie să lăsăm și pe ei să-și urmeze drumul. Apoi, este clar că partea cu libertatea de circulație, asta este absolut uh, limpede. Aici avem legislație comună, comunitară, dar nu putem să impunem noi valorile noastre și nici legislația noastră în alte țări. Chiar dacă vreau să vă spun că eu sunt foarte de acord și sunt o ferventă partizană și susținătoare a drepturilor pentru persoane de același sex, cuplul de același sex. Mulțumesc foarte mult! Dacă Comisia dorește să reacționeze, dar numai un minut, vă rog frumos, pentru că nu putem să o luăm de la capăt cu argumentele. Foarte pe scurt, Comisia? Pentru că nu vreau ca mesajul meu principal să fie cumva uh, uitat. Mesajul este unul pozitiv și anume că noi în acest moment evaluăm cu multă atenție care este impactul eventual negativ al acestei legislații poloneze asupra cetățenilor europeni în materie de libertate al drepturilor omului. Comisia se asigură de asemenea că Carta drepturilor omului este pe deplin respectată, inclusiv când propune texte legislative și statele membre când implementează, de asemenea trebuie să respecte această cartă. Asta este tot, vă mulțumesc. Petenti. Petiționarul are și el un minut la dispoziție pentru a replica. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați oferit ocazia de a ne prezenta cazul. Cred că trebuie să rămânem concentrați pe esența problemei. Domnul Cashman cred că l-a rezumat cât se poate de clar. Care este cheia problemei? Cetățenii polonezi nu sunt capabili să se să circule liber pe teritoriul Uniunii Europene și, de asemenea, nici cetățenii străini uh, Uh, nu au dreptul să se, libere, să, se, să circule liber pe teritoriul polonez în cazul în care doresc să intre într-o uniune civilă cu o persoană de același sex. Cred că e necesară o schimbare la nivelul dreptului familiei în Polonia. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că din intervenții rezultă cât se poate de clar faptul că petiția va rămâne deschisă. Bine, dar în principiu nu suntem noi cei mai abilitați să rezolvăm <laughs> această problemă sau să discutăm această problemă. Putem, bineînțeles, să spune, spunem că luăm ne asumăm această responsabilitate a discuțiilor și sperăm că la un moment dat instituțiile europene vor avea un uh, cuvânt de spus în ceea ce privește rezolvarea, soluționarea problemelor. E drept, comisia noastră poate să discute pe marginea discriminării și efectelor pe care discriminarea o le are. Acesta este domeniul nostru de responsabilitate. Noi, bineînțeles, ne opunem practicilor discriminatoare, nu doar <laughs> pentru că există o directivă pe această temă, ci și din pricina faptului că dorim, sau datorită faptului că încercăm să protejăm drepturile absolut tuturor cetățenilor. Nimeni nu trebuie să fie discriminat în funcție de orientările sale sexuale. Cred că nu putem decât să sperăm că vom primi informații de ultimă oră din partea Comisiei pe această temă, pe aceste două teme și poate că am putea să trimitem un document autorităților poloneze de asemenea. Cu siguranță nu putem cere sau forța Polonia să-și schimbe legislația. Noi nu putem decât să transmitem o recomandare autorităților poloneze să le atragem atenția că avem de-a face cu o serie de petiții. Nu este prima petiție de acest uh, gen pe care o am discutat-o și, prin urmare, uh, le-am putea cere autorităților poloneze să ne spună care sunt măsurile pe care doresc să le implementeze pentru a contracara apariția unor asemenea cazuri pe viitor. De asemenea, Putem să discutăm despre discriminarea care rezultă din asemenea decizii și de, uh, despre încălcarea directivei privind, uh, privind uh, discriminarea. Bun. Petiția rămâne deschisă. Acesta este mandatul pe care ni-l asumăm noi în momentul de față. Uh, Bun, acesta fiind spus, să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de petiția numărul 0829 din 2008, semnată de uh, Fernando Suarez. Această petiție va fi discutată împreună cu petiția numărul 1085 din 2010, adresată de domnul Liulin. Petenții nu sunt, uh, petiționarii nu sunt aici, prin urmare Uh, această nerecunoaștere avea efecte asupra uh, aspectelor fiscale, în special. Deci, prin urmare, Comisia a, și-a asumat încă uh, de la prima petiție pe această temă responsabilitatea de a combate homofobia și de a se asigura că uniunile civile încheiate în toate statele membre sunt recunoscute în toate statele membre. Autoritățile franceze au fost în asentimentul nostru, au luat măsuri în asentimentul nostru. Ultima comunicare din partea din partea Franței n-a parvenit în martie 2010 și am aflat că în momentul în care se încheie o uniune civilă în orice alt stat membru decât Franța și uh, subiecția acestei uniuni civile se mută în Franța, conform articolului 25 din uh, legea privind libera circulație, Franța oferă aceleași drepturi și aceleași avantaje cetățenilor acestora care uh, locuiesc pe teritoriul francez fără a fi cetățeni de naționalitate franceză. Deci s-a, s-a modificat acest uh, pact civil de solidaritate francez, care fusese practic aspectul litigios în cazul acestor petiții. În aceste petiții uh, se face referire la succesiune, de fapt în una dintre petiții, în a doua uh, petiție se uh, vorbește despre dezavantajele înregistrate la nivelul taxelor pe venit. Ei bine, obstacolele existente au fost înlăturate, Comisia nu a mai primit între timp niciun fel de informații din partea petiționarilor, noi am încercat să-i uh, contactăm ultima dată la 8 iulie 2009. Le-am cerut petiționarilor să ne transmită informații cu privire la aspectele practice ale acestei noi măsuri. Vreau să aflăm dacă situația lor s-a îmbunătățit sau dacă se confruntă cu noi dificultăți. Ei, nu am mai auzit nimic de la acești petiționari. Prin urmare, pornim de la premisa că nu mai există dificultăți de acest gen, că situația petiționarilor s-a îmbunătățit și, prin urmare, că modificarea franceză are uh, un efect practic benefic asupra pactului civil și uh, recunoașterii uniunilor civile. Domnul Cashman, vă mulțumesc, doamnă președinte. Salut răspunsul din partea Comisiei Se pare că, după cum discutam cu doamna Reding, că ne, ne mișcăm în două viteze. Există state care acceptă uniunile civile și care trec la recunoașterea reciprocă a acestor uniuni civile și mai există și a doua viteză reprezentată de statele care nu recunosc aceste tipuri de uniuni. În acest caz am fost unul dintre cei care au negociat cu fostul guvern britanic. Am, am cerut guvernului britanic de atunci să se ocupe de această problemă. Bine, partidul meu nu mai este la guvernământ acum, dar uh, cred că am negociat și cu guvernul spaniol pentru a ne asigura că există o respectare a principiului recunoașterii reciproce. Mă întreb dacă Comisia poate poate crea alături de Belgia, Luxemburgul, etc. și alte state, uh, crea un, un fel de acord cel simplu, adică ar putea oare un stat membru care recunoaște, recunoaște uniunile civile să încheie un acord cu alte state membre aflate în același uh, stat, un fel de acord foarte, foarte simplu Uh, sper că putem păstra această comisie, uh, petiție deschisă, pe mas- să oferim comisiei posibilitatea de a discuta în continuare cu toate statele membre care recunosc uniunile civile. Haideți să ajungem la un numitor comun între acestea. Uh, există și alte state în care discuția pe marginea acestei teme în continuare se poartă, deci haideți să vedem ce mai putem face. Vă mulțumim. Văd că nu mai există persoane care doresc să ia cuvântul. Prin urmare, mă bazez pe intervenția <laughs> domnului Cashman și, de asemenea, pe informațiile primite din partea reprezentantului Comisiei. Petiția ne arată o problemă sau se referă la o problemă care există și în alte state membre, în mod evident. Însă, uitați, acesta este un caz în care finalul a fost unul fericit am reușit să obținem un rezultat pozitiv. Autoritățile naționale s-au activat și au reușit să clarifice situația petiționarului. Cred că aceste două petiții ar putea fi închise acum. Pentru că oricum am auzit informațiile din partea comisiei și poate că reprezentantul Comisiei ar putea să, să mă asigure că am înțeles totul bine. Existau în continuare niște îndoieli legate de soluționarea sau nu a acestei uh, probleme, dar în principiu, petiția, după părerea mea, ar putea să fie încheiată, închisă, pentru că solicitarea uh, petiționarului a fost rezolvată. Trecem la următorul, următoarea petiție, numărul 20. Petiționarea nu este prezentă, prin urmare, reprezentantul Comisiei are cuvântul. Il s'agit d'une citoyenne de l'Union européenne d'origine italienne qui vient en Belgique. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o cetățeancă italiană care trăiește în Belgia de la nașterea sa și pe plângerea uh, se referă la soțul său uh, senegalez uh, care locuiește în Senegal. Cuplul s-a adresat consulatului belgian din Africa pentru a obține dreptul de azil în conformitate cu Directiva 38 din 2004. Ei bine, viza i-a fost uh, refuzată, decizia a fost notificată în uh, iulie 2008 uh, din motive de ne legăturilor de familie. Se pare că italianca s-a, care s-a căsătorit cu senegalezul în 2008, dar actul, după funcționarii belgieni, deci actul nu era nici înregistrat, nici legalizat și nici înregistrat în Belgia. În plus, funcționarii belgieni au constatat că pe actul de căsătorie pe care l-ați primit uh, cu toții, deoarece l-ați văzut cu toții, deoarece este anexat uh, petiției, nu se arată că petiționara era deja divorțată. Deci funcționarul uh, belgian a tras uh, concluzia că legătura de familie nu putea fi luat în considerație. Pe deasupra, un apel al cuplului împotriva acestei hotărâri de, uh, de respingere a fost și ea respins, deoarece, în conformitate cu gândirea funcționarilor belgieni, acest apel, acest recurs a fost depus prea târziu adică după uh, trecerea unei luni de la notificarea hotărârii de refuz a vizei. Soțul senegalez s-a adresat consulatului italian și în 2009, datorită uh, legăturii de naționalitate cu uh, soția sa, și a obținut în felul acesta nu, o viză de tip D. ABCD. După aceea a Uh, a făcut o cerere de reunificare familială uh, în fața reprezentanților belgieni în aprilie 2010. În urma intervenției Comisiei Europene, care a urmărit acest uh, caz, datorită comunicării transmise de Parlamentul European, Comisia Europeană a cerut așadar funcționarilor belgieni explicații, ei reprezentând ministerul în cauză, și soțul senegalez al petiționarei a primit pe 27 septembrie 2010 o uh, uh, carte de sejur de ședere în Belgia ca membru al familiei unei, uh, unui cetățean uh, european, în conformitate cu Directiva 38 din 2004. Comisia Europeană uh, a remarcat deja în comunicarea sa cu numărul 313 din 2009 cu privire la liniile directoare privind dreptul de ședere și de intrare pe teritoriul Uniunii, că membrii familiei care nu, au, nu sunt cetățeni europeni au nu numai dreptul de a intra pe teritoriul statului membru respectiv, dar și dreptul de a obține o viză de intrare. Acest punct uh, s-a inspirat dintr-o altă comunicare mă scuzați, din 2009, citind hotărârea Curții de Justiție în cauza C503 din 2003, Comisia versus Spania. Curtea de Justiție a Uniunii Europene arată acolo că interpretarea, care este interpretarea dreptului comunitar. Deci aceasta este diferența, așa cum am arătat și în comunicarea noastră din 2009, deci diferența între membrii familiei unui cetățean european și ceilalți resortizanți ai țărilor terțe care nu au o legătură de familie cu un cetățean european. În concluzie, cât privește dreptul de a primi o viză de intrare pentru soț sau soție, comunicarea noastră din 2009, împreună cu uh, liniile directoare adresate Parlamentului și uh, Consiliului spre informare și mai ales statelor membre care aplică dreptul comunitar, mm, deci, în conformitate cu aceasta, statele membre pot cere doar prezentarea unui pașaport valabil și o dovadă a existenței legăturii de familie cu cetățeanul european. În cazul acesta, Soțul senegalez își poate dovedi în felul acesta legătura sa de căsătorie cu petiționara italiancă. Niciun fel de document uh, suplimentar nu, este, nu poate fi uh, cerut uh, deoarece se consideră că cele două acte menționate sunt suficiente. Chiar dacă acest caz individual a fost rezolvat în urma intervenției Comisiei Europene, Totuși, Comisia este pe care să reanalizeze dispozițiile legii federale și a practicilor administrative din Belgia cu privire la acordarea vizelor de intrare eh, soților eh, resortisanți ai unor țări eh, terțe, soți ai unui cetățeni europeni, pentru a analiza ce urmări și ce măsuri trebuie să ia. Dacă eurodeputații sunt de acord, uh, Comisia uh, consideră că uh, trebuie discutate cazurile în mod individual. Mulțumesc. Il silenzio vale per assenso, nel senso tutti siamo d'accordo con l'idea di chiudere la petizione perché la risposta... Toată lumea este de acord ca petiția să fie închisă. Răspunsul a fost foarte clar. Mulțumim Comisiei. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, petiția numărul 1837 din 2009. Roberto Marcocio nu este prezent, prin urmare dăm cuvântul comisiei. comisiei. Thank you. Uh, <clears throat> in his petition, uh... Mulțumesc. În petiția domnului Marcocio, cetățean italian, se referă la o hotărâre a Consiliului din 2008, prin care, începând cu 2011, statele membre trebuie să recunoască hotărârile în materie penală, precum și tot ce înseamnă sentințe cu închisoarea. Și știm foarte bine că acesta presupune înregistrările video a audierilor poliției și a procedurilor judiciare pentru a proteja interesele cetățenilor europeni și pentru a pune în aplicare sentințele emise. Conform petiționarului, acest, aceleași proceduri trebuie să fie adoptate în Uniunea Europeană Uh, dar uh, cu privire la uh, acte comise și sentințe pronunțate în țări terțe. Comisia este de acord cu petiționarul că este nevoie de un mecanism pentru a ne asigura că drepturile cetățenilor sunt, sunt respectate în cadrul registrării video. Comisia a încercat să propună uh, uh, un text legislativ privind registrările video, dar aceasta nu a avut sorți de izbândă din cauza opoziției statelor membre. Comisia va revizui sugestiile, propunerile sale în cadrul exercițiului de revizuire a legislației în materie pe care și-o propune, însă acest lucru nu se va întâmpla decât peste câțiva ani, și anume până în momentul în care se dă undă verde foi de parcurs, probabil începând din 2014 încolo. Și iată, pe scurt, poziția noastră a Comisiei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, colegul Boștinaru. Grație, președinte. Mulțumesc. Fully of the opinion expressed by the petitioner. Sunt 100% de acord cu petiționarul. Am văzut că există foarte multe cazuri de abuz în timpul procesului și audierilor legate de un proces în diverse state membre. Și aceste abuzuri se leagă în ultimă instanță de probleme legate de drepturile omului și de proceduri judiciare. Practic, dacă avem înregistrări video, putem să invocăm aceste lucruri în timpul uh, recursurilor, de exemplu. Sunt de acord cu cele propuse de petiționar și vreau să îndemn Comisia Europeană să respecte uh, acest deziderat și să facă acest lucru uh, mai, cât mai curând posibil și nu peste câțiva ani, cum uh, ne-a sugerat, ci cât mai repede posibil, pentru că este vital acest lucru. În țara mea, în România, există încălcări ale procedurilor de bază și ale regulilor de bază care nu pot fi acceptate. Nu e vorba aici de chestiuni tehnice sau de justificări financiare, Eh, care ne-ar împiedica să nu aplicăm un astfel de sistem. Vă mulțumesc. Domnul Boștinaru, deci continuă, sper că petiția va rămâne deschisă și sper de asemenea că Comisia se va întoarce la noi cu un raport de etapă care să ne spună clar cum se implementează propunerile de legislație în materie de înregistrare video. Mulțumesc, spune doamna Uh, președintă, da, nu cred că sunt obiecțiuni pentru a lăsa petiția deschisă. Doamna Auken, mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse, dar atunci când spuneți că statele membre au refuzat și așa mai departe, Danemarca nu face parte din acestea, însă bineînțeles că am și eu dreptul să mă exprim. Sistemul judiciar a registrat, știm foarte bine, o armonizare foarte, foarte restrânsă. Știm bine că sistemul de uh, tribunale și de <coughs> instanțe revine în mare parte sau nu face parte din această armonizare dorită de statele membre. Deci, care sunt argumentele care sunt invocate? Pentru că nu e vorba aici de uh, tribunale naționale. Cum se, cum se poate comunica între instanțe, între instanțele din, din diferitele țări pentru aplicarea sentințelor respective. S-au făcut, s-au adus niște argumente, s-au adus niște argumente nu foarte solide ca și cum ceva în genul nu ne interesează, nu e treaba noastră. Aș dori argumente mai solide, mai puternice, însă bineînțeles că acest dosar mă interesează și doresc și eu ca petiția să rămână deschisă. Mulțumesc. Comisia, doriți să reacționați? Îmi pare foarte rău, dar nu este dosarul meu și nu știu despre ce argumente vorbiți, dar pot să mă interesez și să revin în fața dumneavoastră a Comisiei PETI, dacă doriți. Președinta. Bun, cred că, având în vedere cele spuse, este clar că trebuie să menținem petiția deschisă și să cerem în continuare lămuriri comisiei ca să încercăm cât mai repede posibil să avem o soluție pentru că domnul Poșinarul ne-a spus că nu este satisfăcător să uh, ne cantonăm la acel orizont de timp 2014 care a fost menționat de comisie și de asemenea aș cere secretariatului să trimită o notă comisiei libe care are deja pe masă acest dosar ca să avem o discuție cu ei, cu cei de la LIBE. Deci lăsăm petiția deschisă și între timp Să nu uităm că la patru jumate vine doamna comisar Reding, deci am terminat un pic mai devreme decât ne-am propus și nu cred că putem să discutăm foarte repede două petiții, așa că o mică pauză. Colleghi, riprendiamo i lavori. Ci ha raggiunto il commissario Reding, la ringrazio. Dragi colegi, ne reluăm lucrările. Ni s-a alăturat doamna comisar Reding și doresc să îi mulțumesc în numele meu și în numele întregii eh, comisii, eh, având în vedere că, eh, iată, ne onorează cu prezența ei pentru a doua oară. Doamna comisar este prezent alături de noi pentru a prezenta raportul cel mai recent al său cu privire la cetățenie, uh, un lucru foarte important pentru uh, comisia uh, noastră. Avem la dispoziție o oră, deoarece doamna comisar trebuie să ne părăsească după o oră, drept care am să-i dau cuvântul, iar după aceea am să vă rog să vă limitați uh, în întrebările și comentariile dumneavoastră. Doamna comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh, îmi aduc aminte de vremurile mai de demult, pentru că acum oare 12 sau să fie 20 de ani, am avut, uh, iată, președinte italian. Era chiar la începutul mandatului meu, în 89, când am asigurat uh, eu președinția acestei comisii permanente, iar după mine a, fost, a venit un italian. Așadar, uh, aveți dreptate, nu am venit aici ca să vă vă vorbesc neapărat despre noul raport despre cetățenie prezentat uh, pe 27 octombrie și care respectă liniile directoare prezentate în 2009. Uh, când uh, președintele Barroso a arătat foarte clar că Europa trebuie să pună cetățenii în uh, vârful agendei uh, sale politice și a vorbit despre așteptările cetățenilor și ce putem să facem noi pentru a înlătura toate obstacolele care continuă să existe în piața internă și nu numai pentru întreprinderi, ci și sau și mai ales pentru cetățeni. În această privință și în urma învățămintelor trase din în urma raportului la Masur din 2008, care a fost care a cerut uh, colegului uh, dumneavoastră la Masur uh, să întocmească acest, acest raport în care a arătat foarte clar și foarte concret toate, care sunt obstacole cu care se confruntă cetățenii europeni atunci când doresc să beneficieze de toate avantajele oferite de piața internă. Așadar, am avut o inspirație foarte, un uh, material de inspirație foarte bună de la care am pornit pentru a întocmi acest raport. Se pare că este primul uh, raport uh, al unui comisar care analizează toate aspectele practice uh, ale vieții zilnice a cetățenilor, în diversele lor roluri, ca studenți, ca cetățeni, ca lucrători, ca persoane care vor să se căsătorească sau să divorțeze, să primească o moștenire și așa mai, să-și înregistreze o mașină și așa mai departe. Deci toate aceste elemente sau, eu știu, din dimensiuni practice. Și am prezentat apoi 25 uh, de măsuri pe termen uh, mediu și foarte practice uh, și cred că o să primiți un, un document pentru a vedea care sunt elementele esențiale ale acestui raport. Atunci când vorbim, de exemplu, despre cetățenii care locuiesc într-un alt stat membru, Uh, și care doresc să, să profite de uh, dreptul de liberă circulație, ei bine, uh, vorbim în cazul acesta despre 12 de milioane de persoane, ceea ce nu e deloc un număr mic. Și din ce în ce mai mult se întâmplă acest lucru, 35%, însă din cetățenii europeni spun că ar dori eh, să se deplaseze în străinătate, dar se tem de obstacolele și piedicile și procedurile eh, cu care se vor confrunta. Va trebui așadar să eh, ne asigurăm că, într-adevăr, acești oameni vor avea deplină libertate să facă acest lucru dacă doresc să o facă. Sigur, fiecare decide dacă vrea să circule, să se mute într-o altă țară sau nu, dar noi trebuie să ne asigurăm că înlăturăm toate obstacolele și barierele, decid uh, să meargă într-un alt stat membru, să o poată uh, face. Uh, foarte mulți dintre cei care au făcut-o deja s-au confruntat cu dificultăți și tot felul de probleme și întârzieri de natură administrativă. Știm cu toții acest lucru din viața de zi cu zi. Dar dificultățile administrative care uh, merg dincolo uh, și, și, și care uh, depășesc, să zicem, măsura normală a ceea ce trebuie să suporte cetățenii unui stat membru. Așadar, subliniem, iată, măsurile pe care trebuie să le luăm pentru a rezolva aceste probleme, asigurându-ne că regulile și reglementările relevante ale Uniunii sunt puse în aplicare de către statele membre, având în vedere că aceste reguli și reglementări pe care le avem trebuie să fie uh, puse în aplicare în mod corect și, de asemenea, să ne asigurăm că promovăm cele mai bune practici de prelucrare și de tratament uh, administrativ, uh, astfel încât cei care vin în contact cu cetățenii, în primul rând care au, intră în contact direct cu cetățenii în cadrul administrației, să fie pe deplin conștienți de aceste reguli. În plus, și mi se pare foarte important, ca și cetățenii înșiși să-și cunoască drepturile. Foarte mulți dintre ei nu știu care le sunt uh, drepturile. O treime din cetățenii, uh, din cetățenii europeni ne-au spus pur și simplu că habar nu au care le sunt drepturile de uh, cetățeni europeni. În acest raport Uh, despre cetățenie, vorbim și despre obstacolele cu care se confruntă cetățenii europeni într-un alt stat membru cu privire la drepturile electorale. Iarăși este vorba de o lipsă de conștientizare, dar în unele state membre este vorba și de condiții suplimentare care sunt impuse în legătură cu înregistrarea resortisanților din celălalt stat membru pe listele electorale pentru că în unele state membre trebuie să ai o carte de identitate națională ca să poți vota. Aceste restricții impuse apoi cu privire la dreptul de a adera la un partid politic. Deci toate acestea sunt chestiuni și aspecte pe care le analizăm. Un studiu făcut în 2010 a arătat că pe, sub o, o treime, deci 32%, eh, se consideră informați cu privire la drepturile lor. 70% dintre cetățenii europeni nu eh, știu că există o rețea menită să rezolve problemele eh, cetățenilor. E vorba de rețeaua Solvit. Eh, dumneavoastră știți că există această rețea și care este foarte eh, eficientă, dar cetățenii trebuie să știe că există eh, rețeaua. Dacă nu o folosesc, e ca și cum nu ar exista. Datorită faptului că lucrurile sunt așa de complicate și pentru că există atât de multe rețele, Comisia, la ora actuală, pune o picioare, un sistem de ghișeu unic numit Your uh, Europe, Europa ta. Deci un portal uh, la care va, la care va accesa uh, cetățeanul și prin care va fi transmis, trimis mai departe pentru a primi un răspuns în funcție de întrebarea pe care o pune și de complexitatea chestiunii. Cetățeanul însă nu trebuie să știe neapărat care este tot parcursul, dar trebuie să știe felul în care poate accesa și faptul că acolo poate să obțină răspunsul și asistența necesare. Sigur, ă, asta se face în colaborare cu Europe Direct, după cum știți foarte bine. Așadar, până la urmă, cetățenii vor avea două Uh, două metode, două locuri în care să își depună plângerile Comisia uh, dumneavoastră, Comisia pentru Petiții și apoi acest portal în acces uh, direct în care își, unde își vor putea introduce direct, direct plângerile și întrebările. Acest Uh, exercițiul lansat de raportul privind uh, cetățenia uh, prinde din ce în ce mai mult viață. Deja înainte de sfârșitul anului trecut am adoptat o strategie europeană privind dizabilitatea 2010-2020, care este și ea o măsură privind cetățenia menită să promoveze libera circulație a persoanelor cu dizabilități am mai lansat o carte verde privind libera circulație a documentelor publice pentru a reduce birocrația și a simplifica viața cetățeanului atunci când uh, au nevoie de documente cu privire la originea lor uh, într-un, într-o altă uh, țară. Apoi avem uh, două propuneri pentru reglementarea efectelor de proprietate matrimonială și a parteneriatelor uh, civile. Uh, asta apare în urma cooperării consolidate pe care am lansat-o, după cum știți, cu privire la uh, divorț. Uh, și era vorba de uh, Um, regula de dreptul care se aplică. Dar acum vorbim despre felul în care putem rezolva problemele legate de proprietatea în dreptul matrimonial. Apoi mai propune măsuri de protejare a victimelor și drepturile uh, victimelor în materie uh, penală. Acest pachet uh, o să apară în luna mai și am prevăzut acolo că am, am constatat că nu, nu toate victimele sunt luate foarte în serios în instanțele judecătorești atunci când sunt victime pentru a doua oară, deoarece sunt, eu știu, hărțuite în timpul procedurii. Deci care sunt drepturile uh, victimelor în aceste proceduri în justiție? E un lucru foarte important și care se leagă evident de drepturile procedurale pe care am început uh, să le uh, aplicăm pentru cei care sunt chemați în fața justiției și ei au drepturile lor, deși se presupune că sunt, sunt, sunt suspecți. Avem uh, directiva privind drepturile cetățenilor uh, condamnați, dreptul la traducere și la interpretare. Uh, este vorba apoi iarăși de un dreptul de a fi informat și aici vom avea un acord, dreptul de a beneficia de uh, Uh, asistență, reprezentare în uh, juridică și în dreptul de a veni cu familia. Deci toate aceste lucruri sunt pe cale să, se, uh, să apară și am chiar la, la această oră Comisia pentru Piața Internă a Parlamentului dumneavoastră votează directiva privind drepturile consumatorilor, deci iată din nou drepturi ale cetățenilor. Apoi pachetul uh, privind uh, călătoriile, care trebuie reformat pentru a adapta aceste reguli la noile modele de comportament ale cetățenilor care își alcătuiesc singuri pachetele de călătorie folosind internetul. Și, sigur, că Parlamentul a vorbit um, foarte clar despre nevoia de a avea aceste reguli și v-aș ruga foarte mult să mă ajutați uh, și mă refer la dreptul de, la protecție consulară în țările terțe, care uh, nu a mers, eu știu, foarte, foarte lin uh, la Consiliu. Cred însă că va fi de cea mai mare importanță pentru cetățenii noștri. Dincolo de implementarea acestor măsuri menționate în raport, am lansat o dezbatere împreună cu Parlamentul și cu alte instituții europene și cu alte părți interesate în ceea ce privește continuarea acestui proces și în viitor și eventuale obstacole care ar putea să apară în calea drepturilor cetățenilor. Și în acest sens este foarte important să implicăm parlamentele naționale în această dezbatere. Este ceea ce face și dumneavoastră în Comisia PETI din Parlamentul European, pentru că cetățenii se adresează direct dumneavoastră. La fel și la parlamentele naționale apar plângeri și uh, Uh, mesaje adresate din partea cetățenilor din țările respective. A analiza uh, aceste aspecte ne va ajuta să înțelegem mai bine ce se întâmplă și ce așteaptă cetățenii de la noi. Am spus la început că, până la urmă, Ideea este nu de a produce noi acte legislative, noi regulamente și noi directive, directive ci Trebuie să facem mai multe pentru ca cetățenii să-și cunoască mai bine drepturile, să știe că ele există. Iată de ce vreau o să propun colegiului desemnarea anului 2013 ca an european al cetățenilor. Aceasta va marca cea de-a 20-a aniversare, deci cea de-a doua, doua 20-a aniversare a tratatului de la Maastricht și mm, vom fi în 2013, deci un, an înainte de alegerile europene, un moment excelent ca să putem să mergem, să explicăm încă o dată cetățenilor ce facem noi, noi și ce facem pentru ca drepturile lor să fie mai bine respectate pe continentul european, să participăm la conștientizarea acestor drepturi de către cetățenii noștri și cred că momentul uh, respectiv va fi unul esențial în acest sens. Bineînțeles, vă dați seama că un parteneriat puternic cu, parte, cu Parlamentul dumneavoastră este esențial pentru noi, ca și unul cu parlamentele naționale. Dacă dorim să transmitem acest mesaj, trebuie să fim uniți. În 2013 uh, sau vom fi rezolvat o serie de probleme care mai apar astăzi. Mă refer la obstacole în calea pieței unice, iar acel ghișeu unic și portalul uh, internet aferent vor fi funcționa deja. Deci, este clar că în acel moment vom avea destule de spus cetățenilor și posibilitatea de a o face vreau și aici să primesc sprijinul dumneavoastră, pentru că nu este o coincidență faptul că în concluziile raportului dumneavoastră de activitate pe 2010 se observă aceleași concluzii sau aceleași aspecte pe care noi le-am identificat în raportul Comisiei. Asemănările sunt foarte mari. Raportul dumneavoastră este unul foarte util, permițându-ne să știm care mai sunt zonele în care cetățenii încă mai au așteptări de la noi și dacă la dumneavoastră se vine cu o petiție, uh, uh, putem să ne dăm seama că uh, libera circulație sau dreptul electoral sau dreptul la vot sunt încă puse în pericol. Iată un lucru care ne permite să spunem că avem nevoie de un dialog absolut constructiv și acesta trebuie să devină o prioritate. La fel cum trebuie să fim de acord asupra priorităților în ce privește obstacolele de depășit. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație și sperăm că împreună vom face ca în anii viitori respectarea drepturilor să devină cu adevărat o realitate și în 2013, anul cetățenilor, Până atunci, bineînțeles, aștept să facem ceva nu numai în acel an, ci chiar din 2012 încolo. Măsuri pregătitoare vor fi puse pe, pe roate și chiar din acel moment sperăm că vom lucra împreună pentru binele Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisară Reding. Cred că comisia noastră cu siguranță vă va sprijini, va sprijina, sprijini documentul dumneavoastră. Am văzut ce mesaj ne transmiteți și știm de pe acum la ce să ne așteptăm. Și anume, ne dăm seama câte mai sunt de făcut și ce mare este nevoia de cooperare. S-au menționat o serie de obstacole în raportul dumneavoastră și acestea, uh, acestea se leagă în mod clar de anumite petiții pe care noi le primim, pentru că vedem foarte bine subiectele care sunt abordate. Practic, subiectele petițiilor uh, seamănă deseori cu obstacolele pe care dumneavoastră le menționați în raport. Într-adevăr, astăzi am auzit unele dintre aceste povești și cred că, în orice caz, uh, vom coopera foarte bine în viitor și, bineînțeles că vreau să dau cuvântul și colegilor. Sunt curioasă să știu ce vor să spună și colegii, deci dau cuvântul doamnei Wallis. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu mă așteptam să fiu prima pe lista de vorbitori, dar mulțumesc foarte mult, bineînțeles, mulțumesc și doamnei comisar pentru prezentarea dânsei. Pentru mulți dintre noi uh, care cunosc situația cetățeniei în ultimii ani, uh, această inițiativă nu poate decât să ne bucure. Este bine că ați propus-o și este bine că v-ați inspirat și din raportul uh, la Masur și că ați încercat să identificați uh, faptul că există legislație uh, care poate nu este totdeauna bine aplicată. Este excelent faptul că doriți să aveți și un an al cetățeniei eu mi-aduc aminte de... Uh, îmi pare foarte bine că 92, 1992 va fi evocat ca un an al cetățenilor și nu al piețelor. Mă bucură acest lucru. Este clar că problemele persistă, dar nu vreau să fiu uh, prost înțelească. înțeleasă. Este clar că uh, ați menționat multe aspecte pozitive, dar mai rămân multe de făcut. Eu, atunci când primesc mesaje pe e-mail, văd deseori că mulți cetățeni sunt dornici să exercite dreptul la liberă circulație, de exemplu, oferte de muncă atrăgătoare în alte țări, cu normă întreagă sau uh, uh, parțială. Și atunci când fac acest pas, fac o investiție majoră pe care o faci odată în viață și anume uh, cum, își cumpără o casă în altă țară. Nu e vorba aici de uh, bunuri electrocasnice, ci chiar și acolo sunt niște garanții care aici nu apar. Mă refer această investiție imobiliară în alte state. Vorbesc despre acest lucru pentru că aici uh, ne aflăm în plin teritoriu minat al dreptului național. Ne-am ocupat de divorțuri, dar ar fi bine să ne ocupăm de toți cei care doresc să-și exercite libera circulație și deseori observ, și cred că și colegii mei o fac, observ că sosesc e mail care ne menționează probleme legate de achiziționarea de terenuri sau alte proprietăți în altă țară. Și Comisia noastră s-a ocupat de multe astfel de probleme în Spania, dar nu vreau să pun neapărat accentul pe aceste cazuri. Vreau să vă spun doar că există o discrepanță care s-a agravat în ultima vreme între drepturile drepturile, la, dreptul la proprietate, așa cum este el protejat în Carta Drepturilor Fundamentale, și, deci, dreptul pe hârtie și ce se întâmplă pe teren când acești oameni își cumpără aceste proprietăți, când încearcă, deci, să exercite aceste drepturi. Când vine vorba de a exercita drepturile, lucrurile se complică. Este clar că în multe state membre această problemă persistă și implică pe multă, multă lume, nu putem să mai continuăm să facem nimic. Doamna Zdanova. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu doresc să mulțumesc uh, doamnei comisar pentru inițiativa dumneavoastră. Este una excelentă și mă refer aici la anul european al cetățeniei. Dar, cum știm cu toții, în prezent uh, cetățenia europeană este inspirată direct de modelul cetățenesc din statele membre. Însă, sunt cetățeni care pleacă în alte țări ale Uniunii Europene și care nu mai depind de jurisdicția unui stat, statului membru de origine, dar care nici nu au cetățenia statului membru de primire, gazdă. Cu alte cuvinte, nu mai au niciun fel de cetățenie în afară de cea a statului de origine. Este o categorie aparte de oameni care a fost practic creată de legislația, uh, mă refer aici la țările baltice, la Estonia, unde există sute de persoane care nu au niciun fel de cetățenie. Acea situație se întâmplă și în Slovenia. Problema este că uh, problema a apărut în momentul în care s-au destrămat acele federații rusă și respectiv iugoslavă. Deci, mă refer la persoane care au un statut special. În uh, Letonia, în de exemplu, au dreptul de a se întoarce în țara lor și de a avea protecție consulară când se află în afara țării. Iată un statut aparte creat pentru acești cetățeni. În Parlamentul nostru, în mandatele precedente și împreună cu colegi, inclusiv cu domnul Cashman, am încercat și am reușit să introducem această categorie în ce privește reglementarea vizelor și e vorba de persoane care astăzi se bucură de libertatea de circulație fără viză în Uniunea Europeană, cu, excepția, cu excepțiile cunoscute. Mă refer aici la Ir Irlanda de Nord. Întrebarea mea este următoarea. În primul rând, nu credeți că noțiunea de cetățean european ar trebui să fie mai cuprinzătoare, astfel încât și persoanele cu statut special pe care le am menționat să poată să fie incluse aici. A doua întrebare. Aici, la Comisia Petiții, am examinat o serie de petiții din, uh, provenite de la acești uh, apatrizi din Letonia care ne-au cerut să-i sprijinim pentru a putea să participe în alegeri, pentru că nu pot să participe, nu pot să voteze. Practic, acest caz a fost scos la iveală și subliniat urmare a acelui nou regulament care se referă la cetățenii europeni care pot să participe în alegeri locale în altă țară, dar persoanele despre care am vorbit nu pot să participe. Deci, am examinat și o petiție din Estonia care, la fel, ne spune că există probleme cu participarea în alegerile europene. Așa că vreau să vă întreb dacă nu ar trebui să vă gândiți la un nou regulament la nivel comunitar care să spună clar cine are dreptul să participe la alegerile locale și la cele europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Michael Cashman, mulțumesc, doamnă președinte. Mă asociez cu antevorbitoarea mea în uh, ceea ce privește acei cetățeni apatrizi Cred că vorbim aici de cam vreo 500.000 de persoane în această situație. Doamnă comisar, nu mă îndoiesc de angajamentul dumneavoastră în materie de cetățenie și uh, v-am ascultat cu plăcere de câte ori ați venit la Parlament și la comisii, însă să nu uităm interpretările înguste care pot fi date că Cartea Europene a Drepturilor Omului, care de multe ori uh, pare cumva lipsită de substanță, pentru că uh, are un impact direct asupra legilor europene, dar aproape deloc efect asupra legislației statelor naționale europene. Deci, este clar că de multe ori avem această reticență care se face simțită din partea statelor membre. Deci, vreau să vă întreb dacă doriți să fiți convinsă, sunt convins că doriți să fiți convinsă, ca această cartă a drepturilor omului să devină un document de conținut, de fond, care să aibă un ecou. Doamna Wallace a vorbit de niște cazuri foarte clare și de articolul 17, pentru că aici întâlnim tot felul de exemple. Ați vorbit despre anul 2013, anul cetățeniei europene. Și este clar că sunt cetățeni europeni care consideră că sunt mai puțin egali decât alții. Acest sentiment persistă. Gândiți-vă la ce se întâmplă la acele achiziții legale a unor proprietări ilegale. Iar, în general, noțiunea de drept de proprietate este foarte pestriță în Uniunea Europeană. Ne trebuie o altă interpretare. De, de, de asemenea, a vorbit astăzi despre problema nerecunoașterii partenerilor Uniunilor Civile și așa mai departe, care este exclusiv de competența statelor membre. Într-adevăr, am auzit cazuri în Polonia cu cetățeni polonezi care doresc să se căsătorească cu cetățeni de același sex în altă țară și nu pot să o facă, sunt împiedicați să facă acest lucru. Clar, e vorba de discriminare. Iată, doamnă Reding, sunteți oare uh, gata să faceți ceva în numele Comisiei și aceasta în urgență, ca să revizuiți acea legislație din statele membre care este clar în conflict flagrant cu Carta Drepturilor Omului și astfel să deschideți dezbaterea pentru a încuraja statele membre să uh, rezolve această discrepanță între nivelul comunitar și nivelul național. Mulțumesc! Comisar, Vă mulțumesc, doamnă comisar. Vă mulțumesc pentru acest raport foarte bun. Vă mulțumesc pentru ideea anului european al cetățeniei. Cred că astfel vom reuși să aducem în centrul preocupărilor cetățenilor europeni tocmai această idee de cetățenie. Oricât de încântat aș fi de poloneză, eu, cetățean britanic, nu înțeleg poloneza. Pe canalul uh, de engleză se aude poloneză. Nu știu ce se întâmplă acolo cu cabinele, însă asta era problema pe care vreau să o menționez. My, my, my apologies. Uh, it... Îmi cer scuze. Îmi pusesem căștile greșite. Vedeți, uh, politicienii au adeseori idei, însă creierul lor nu le acceptă. Mulțumesc! Am o îndrăpare referitoare la dreptul de proprietate. Cu toții suntem de acord când spunem că dreptul la proprietate este unul dintre drepturile fundamentale, după cum ne arată clar Carta Drepturilor Omului. Avem exemplul clar al statului sau orașului Amporio, Shrai, Amporio uh, din uh, Spania. Primesc o serie de scrisori din partea cetățenilor de acolo care mi se plâng de modul în care sunt tratați Uh, s-au plâns uh, adeseori de modul în care sunt uh, tratați de către autoritățile locale, s-au plâns la nivelul comisiei și au fost demoralizați de răspunsul pe care l-au primit din partea comisiei, și anume acela că Comisia nu este responsabilă pentru ce se întâmplă acolo. Dați-mi voie să vă întreb ce se întâmplă aici, ce răspuns le pot da cetățenilor de acolo, cum înțelegem aceste probleme. Uh, în momentul în care cumpăr o casă sau un teren, am plătit pentru ea, am înregistrat proprietatea respectivă și după aceea vine statul să-mi spune că nu mai este proprietatea mea, dar în continuare eu sunt obligat să plătesc impozitele și taxele. Ei, în asemenea cazuri, e clar că eu, cetățeanul european, am mari probleme. Prin urmare, e clar că mă aștept să fiu ajutat. În ce măsură pot fi ajutat? doamnă you, mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, și eu doresc să vă felicit pentru acest raport. Apreciez foarte mult abordarea dumneavoastră și anume că ați luat diferite chestiuni și ați abordat diferitele obstacole cu care se confruntă cetățenii în viața de zi cu zi. Este o metodă de lucru foarte bună pe care o apreciez foarte mult. Însă, uneori, aceste obstacole care se ridică împotriva cetățeniei nu înseamnă că și îmbogățim conținutul acestei cetățenii în Europa. Sunt lucruri știute de toată lumea, lucruri pe care va trebui să le abordați mai devreme sau mai târziu um, ca parte a dezbaterii privind cetățenia europeană. Unul se referă la piața muncii nu putem astăzi să te deplasezi liber în Europa sau poți să te deplasezi în Europa, poți să-ți cumperi o mașină, poți să călătorești, dar nu ai tot timpul dreptul să lucrezi în, altă stat, în alt stat european. Știți foarte bine că există restricții astăzi care sunt impuse fără argumente rezonabile și cred că Comisia este eh, are posibilitatea să pună, să existe niște presiuni în acest sens. Oricum, cetățenii sunt cu ochii pe noi, asta este clar, și există diferențe. Dacă vă uitați la un oficial care primește, care trebuie să întâmpine uh, o persoană pe teritoriul american Uh, dacă veți vedea atitudinea lor comparată cu cea a unui funcționar european, veți vedea diferențele. Veți vedea diferențele. Este clar că uh, dublul standard este foarte prezent și Comisia are dotăria de a negocia cu țări terțe în numele nostru al tuturora și oricum uh, îmi pare bine că vă angajați în niște bătălii pe care alții nici nu le mai iau în considerare acum, domnul Martinez. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte. Vă mulțumesc, deci. În primul rând, vă spun bravo pentru prezentarea dumneavoastră, pentru prezența aici în comisia noastră și vreau să vă dau asigurări în ceea ce privește sprijinul pe care îl vom aduce propunerilor dumneavoastră. Este clar că temerile pe care le-ați exprimat le împărtășim și noi și uh, anumite subiecte uh, au fost deja evocate aici și nu vreau să mai revin asupra lor, însă există o problemă pe care nu o abordați, doamnă comisar și care mie mi se pare absolut esențială. E vorba de această, această broșură să informăm pe cetățenii noștri de drepturile lor. Ia uitați-vă ce am eu aici. E vorba de o broșură care detaliază drepturile cetățenilor. Toate bune și frumoase, însă ca și vicepreședinte al Parlamentului răspunzător pentru multilingvism, eu mă uit pe această broșură, mă uit pe ea și îmi dau seama că nu servește la mare lucru pentru că este în limba engleză. Dacă nu e publicată în toate limbile, nu prea o să folosească la nimic. Deci, până la urmă contează ce fel de informații sunt disponibile pentru cetățenii noștri. Acum, un alt aspect, doamnă comisar. Comisia în viața de zi cu zi nu are niciun fel de problemă să folosească cele trei limbi, le cunoaștem cu toții. Însă, nu își pune problema că marea majoritate a cetățenilor nu au cum să înțeleagă aceste limbi și deci activitatea comisiei, practic, nu poate să fie uh, comunicată cetățenilor noștri. Deci nici cetățenii nu pot să știe ce drepturi au. Deci este clar, pentru mine nu este vorba de un progres, ci de un regres. Vreau să vă întreb care este dorința Comisiei. Cum doriți ca cetățenii să știe ce se întâmplă și ce lucruri bune se fac în Uniunea Europeană dacă nu pot să afle acest lucru în limba lor maternă. Și dacă aveți conștiință de acest lucru, cum se face că comisia continuă să funcționeze cu trei limbi? Este clar că ratăm pe undeva un obiectiv și o țintă. Ei bine, ce se întâmplă? Ce doriți să faceți în materie de comunicare vis-a-vis -vis de cele ce le-am spus? Cum doriți să atingeți aceste obiective? Iată, vreau o broșură în limba spaniolă, în limba slovenă, etc. Dacă aceste informații nu ajung la cetățean, ele sunt inutile. Eu înțeleg că e vorba de niște eforturi care trebuie să fie făcute, că e vorba de bani, dar să știți că nu costă așa de mult pe cât se crede. Mi-aduc aminte ieri la Comisia Consti, cineva a spus, un coleg german care a spus că era suficient să lucreze cu două sau trei limbi și așa mai departe. Însă eu sunt foarte sceptic. Știți cât costă multilingvismul în Uniunea Europeană? Multă lume habar nu are. Mulți parlamentari nu știu. Multă lume nu știe. Nimeni nu știe. Practic, acest multilingvism nu costă mai mult de o cafea per cap pe cap de locuitor în Uniunea Europeană pe an. Deci e foarte ieftin, nu costă mare lucru. Deci o cafea pe an pentru un cetățean, pentru fiecare cetățean. Haideți să fim serioși. 500 de milioane de locuitori, bun, asta înseamnă 500 de milioane de euro. Dacă punem lucrurile așa, dacă punem lucrurile așa, ne ajungem nicăieri. Și de la această premiză plecând, ne cantonăm la două, trei limbi. Ă, este clar că mai este ă, vorba și de cine în ce limbă se exprimă. Practic, fiecare vorbește în limba sa, ă, Asta este una, însă britanicii este clar că sunt privilegiați pentru că multă lume vorbește limba lor dar nu invers, bineînțeles. Este clar, doamnă uh, comisar, că trebuie să faceți eforturi mult mai mare, eforturi mult mai mari în ce privește comunicarea în toate limbile Uniunii. Astfel încât să vă îndepliniți într-adevăr uh, obiectivele, aceste progrese extraordinare pe care ni le uh, arătați, pe care vi le doriți și practic, dacă dorim să comunicăm, trebuie să facem altfel. Mulțumesc în orice caz pentru raport. Domnul Iar. Vă mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru raportul dumneavoastră, prezentarea dumneavoastră. Da, e o idee excelentă aceea de a avea un an european al cetățeniei în 2013. Uniunea Europeană există, practic, pentru cetățeni. Este, uh, lucrează în beneficiul benefic, uh, cetățenilor și uh, creează un cadru care trebuie să fie acceptat de către cetățenii europeni, iar acceptarea aceasta a cadrului european poate fi garantată prin intermediul dialogului cu ei. Vedem acum că cetățenii ne transmit o serie de plângeri, atrag atenția cu privire la anumite puncte care nu le convin, convin în modul în care este gestionată Uniunea Europeană și lucrul acesta dovedește interesul lor pentru ideea de Uniune Europeană. E clar că trebuie să facem ceva pentru a îmbunătăți încrederea și, de asemenea, să, pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la beneficii la drepturile cetățenilor. De asemenea, trebuie să existe reguli, reguli implementate corect și cunoscute. Ei, și eu, ca membru al Comisiei pentru petiții, petiții, mă întreb ce putem face pentru ca lucrurile acestea să funcționeze mai repede. Ce facem? În cazul în care statele membre nu au respectat uh, regulile, comisiile se activează, dar mai apoi o, urmează o serie de discuții o, foarte, foarte lungi uh, și uh, eu cred că acest dialog ar trebui să fie mult mai rapid. Și care sunt regulile, de asemenea trebuie să înțelegem, care sunt regulile care trebuie să fie schimbate. Spuneați că tot mai mulți cetățeni europeni se bucură de libera circulație. Ei călătoresc și decid în același timp că nu vor să călătorească doar, doar să călătorească în Uniunea Europeană, ci vor să lucreze în alte state membre, vor să locuiască în alte state membre, vor să aibă dreptul de a vota și lucrul acesta mi se pare foarte pozitiv. Mi se pare extraordinar faptul că cetățenii spun nu doar că vor să locuiască într-un alt stat membru, ci că vor să se implice în politica a respectivului stat membru. Deci trebuie să le garantăm dreptul la vot. De asemenea, trebuie să le garantăm de asemenea, uh, dreptul la proprietate, îmi cer scuze. O serie de colegi au spus deja că există o serie de, de, de plângeri înregistrate din partea cetățenilor europeni pe tema dreptului la proprietate. Cetățenii se așteaptă ca dreptul lor să fie respectat în toate statele membre, se așteaptă la un cadru comun uh, în ceea ce privește dreptul la proprietate și, de asemenea, la despăgubirile uh, la care au dreptul în cazul în care acest drept la proprietate le este negat. No, și aici apare problema, pentru că avem un drept european, o legislație europeană și mai avem și o legislație națională și acestea nu ajung la același numitor de, în fiecare caz. Din păcate, cetățeanul european nu își dă seama care este problema uh, aceasta juridică, de natură juridică și din, această, din acest motiv ni se adresează nouă și noi nu prea îi putem ajuta, nu le putem oferi, răspun, nu îi putem oferi răspunsuri cât se poate declare. Deci ce putem face în ceea ce privește dreptul la proprietate? Cum îl putem garanta? Asta în primul rând. În al doilea rând, cetățenii se așteaptă ca actele legislative dintr-un stat să fie recunoscute și în celelalte state. Aici avem probleme. Am uh, discutat uh, problema aceasta în cazul Uniunilor Civile. Uh, avem aceleași probleme la dreptul privind adopțiile. Uh, prin urmare, dați-mi voie să vă spun că, după părerea mea, munca dumneavoastră este extraordinar de importantă. Și, uh, de asemenea, mi se pare pozitiv faptul că mulți dintre cetățenii europeni merg mai departe cu gândurile lor legate de un cadru european, mult mai departe decât noi și trebuie să-l ajutăm. Domnul Boștinaru. Vă rog să fiți cât mai scurt, succinți cu putință. Madam Commissioner, Vice President of the European... Doamnă comisar, voi folosi limba maternă. Ca de obicei, sunt uh impresionat de conținutul și de calitatea prezentării dumneavoastră. Dar cum diavolul stă în detalii, vreau să vă spun, doamna vicepreședinte, că un medic francez, cetățean al Uniunii Europene, nu are dreptul să fie farmacist în Marea Britanie. Am avut cazuri repetate în această comisie. Un lector britanic nu este egal tratat într-o universitate publică din Italia cu orice alt italian. Am avut caz în această comisie de petiții. Re, în ultimii ani am avut cazuri când inclusiv oficiali din state membre au avut poziții de discriminare a unor cetățeni europeni pe baza apartenenței lor etnice. Asta v-a făcut pe dumneavoastră recent să interveniți prompt și să rostiți faimoasa replică Enough, it's enough. Mai mult decât atât, recunoașterea diplomelor, un drept fundamental care acompaniază libertatea de mișcare a cetățenilor în cadrul Uniunii, nu este recunoscută pentru toți cetățenii statelor noastre și cum bine cunoașteți, sunt proceduri de infringement la adresa unui număr de state membre pentru nerecunoașterea diplomelor universitare, ceea ce discriminează oameni având studii și educație universitară egală. Și voi, la final vă voi reaminti că în urmă cu două săptămâni la Strasburg a fost o dezbatere extrem de importantă pe libertatea presei în Uniunea noastră care derivă inclusiv din implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale. Și cum acest caz legat de debutul președinției ungare se leagă într-un fel și cazul unei petiții din România vis-a-vis -vis de libertatea presei, vreau să vă întreb, doamna vicepreședinte, dacă, ținând cont de poziția oficială a Comisiei, care a cerut Ungariei să își evalueze propria lege, Comisia Europeană înțelege să facă un demers similar și în cazul României și mai mult decât atât să vă spun că implementarea acelei strategii privind uh, apărarea națională în România a început prin implicarea serviciilor secrete, nu doar în cazul unor jurnaliști, ci în cazul unui europarlamentar. Eu. Și vă voi da în minutele următoare sau la finalul reuniunii documentația care atestă că o, o structură a serviciilor secrete române, Serviciul de Telecomunicații Speciale, este implicat în vizitarea site-ului meu 100 de vizite cu confirmarea oficială de către directorul general că IP-ul de la care se face această vizitare do belongs to the Special Telecommunication Service. Dacă se întâmplă în cazul unui europarlamentar, nu e complicat să vă imaginați ce se întâmplă în cazul unor ziariști. Vă mulțumesc și, ca de obicei, contez pe angajamentul dumneavoastră. Thank you so much in advance. Okay. Oh, well, no, I, I, I take it in English. <laughs> I was wondering if, if I should take it in Danish too, but uh, we'll make it a little bit more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 Este foarte clar și scrie în articolul 7 că uh, discriminările foarte serioase cu privire la drepturile omului, libertatea presei și mai departe, sunt uh, uneori încălcate. Și atunci avem uh, aceste diverse posibilități, așa cum se arată în articolul 7. Și ar, ar fi foarte interesant pentru noi, după dezbaterea de astăzi, să știm care este poziția Comisiei Europene? Pentru că uh, am auzit încă cu ani în urmă uh, când s-a spus că criteriile de la Copenhaga nu aveau nicio, uh, nicio relevanță, statele membre decid. Or, acest lucru nu este acceptabil, să procedăm în acest fel. Este vorba de drepturile fundamentale și există, sigur, legi speciale în uh, anumite țări care uh, de care se ocupă și curtea de la, de la Strasburg, dar totuși trebuie să avem posibilitatea să aplicăm acele valori care sunt descrise în articolul 2 Uh, și să uh, ne asigurăm că uh, criteriile și valorile nu sunt încălcate, lucru care poate este și mai util în ziua de azi decât a fost înainte. Ar fi foarte bine să știm dacă Comisia poate să atragă atenția statelor membre cum că ceva nu este în, în regulă. Dacă, într-adevăr, așadar, o anchetă, o investigație foarte serioasă trebuie să aibă loc atunci când se întâmplă ceva. Dar, atunci când vorbeam de problema discriminării împotriva romilor și care a fost dezbătută foarte, foarte serios în, în Danemarca, Dumneavoastră ați arătat foarte clar, imaginați-vă că ne confruntăm cu astfel de, de situații după cel de-al doilea război mondial. Și uh, atunci când uh, ați făcut așa comparații, că seamănă cu ce s-a întâmplat în cel de-al doilea război mondial. Discursul dumneavoastră de, de, de atunci, așadar, a fost într-adevăr așa, dar după aceea nu a fost foarte clar. Și uh, am avut această dezbatere în Comisia Libe și cred că mesajul pe care l-am uh, primit a fost uh, deschis, uh, eu știu, uh, Uh, interpretărilor față uh, de cel pe care l-am primit în răspunsurile anterioare de la Comisie. Dar sunt foarte uh, curioasă. E o problemă de mass media, e vorba de discriminare, e vorba de încălcarea unor drepturi fundamentale și dacă nu suntem în măsură să ne ocupăm de acest lucru, atunci ce mai putem să facem? Mm, Domnișoara Băsescu, un minut. Încerca să fiu foarte scurtă referitor la ce a spus colegul meu, domnul Boștinaru, referitor la cazul petiției despre libertatea presei în România. Aș dori să fac următoarele precizări. România nu are o lege care să reglementeze, care să reglementeze presa. România a introdus în strategia de na națională de apărare un articol care făcea referire la campaniile de presă la comandă, nu la presă în general. Se referea la campaniile de presă la comandă pentru că deținătorii trusturilor media din România sunt persoane care au dosare penale și care astfel încearcă să facă presiune asupra justiției. Deci cazul României nu are nicio legătură cu cazul Ungariei. Doream să fac aceste precizări înainte să dați un răspuns. Vă mulțumesc. Grazie, do la parola al comisario Reding, scusandomi per il ritardo. Eh, mulțumesc foarte mult și dau cuvânt acum doamnei comisare și îmi cer eh, scuze pentru această mică întârziere. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că există mai multe întrebări la care ar trebui să dau un răspuns uh, în scris. Și asta uh, și pentru că nu prea mai avem timp la dispoziție ci și pentru că sunt niște întrebări care trebuie uh, bine analizate. Uh, trebuie să înțelegem foarte bine și să gândim uh, foarte bine unde ne aflăm și pe ce cale vrem să apucăm și de aceea cred că este mai bine să o fac în scris. Acum, în legătură cu problema referitoare la limbile, pentru că dacă să știți că cineva este frustrat în această, eh, în această sală, eu sunt aceea. Nu pot să vorbesc limba mea luxemburgheză, limba mea maternă. Săptămâna trecută am eh, avut, eh, am sărbat cea de-a 20-a aniversare, era vorba de utilizarea limbii catalane și presa uh, catalană și-a uh, amintit de acea petiție referitoare la limba catalană. Ea a arătat atunci felul în care uh, tratăm limbile. Și nu știu dacă știți ce soluție am găsit eu atunci pentru o limbă care nu este o limbă uh, oficială am uh, spus că nu este vorba de faptul că o limbă este mare, majoră sau minoră. Uh, nu sunt toate decât limbi materne și fiecare dintre ele este cea mai frumoasă limbă din lume pentru fiecare dintre noi. Acum, acestea fiind zise, trebuie să fim realiști și trebuie să folosim limbile uh, în care putem lucra în cadrul organizațiilor internaționale. Sigur, în momentul în care ne adresăm cetățenilor, limba vorbită pe teritoriul cetățenilor respectiv și în care cetățenii se exprimă trebuie folosită și de aceea atunci, acum 20 de ani, am decis ca în Catalonia eh, să se folosească limba catalană în toate reprezentanțele și birourile noastre. Și asta într-un mod uh, foarte uh, Uh, foarte practic, foarte concret. Uh, nu ca să facem ideologie, ci pentru că trebuie să le vorbim cetățenilor în limba lor. Acest lucru este adevărat și astăzi și știți foarte bine că din acest punct de vedere reorganizăm reprezentanțele noastre în statele membre care au primit instrucțiuni foarte clare să folosească, desigur, uh, uh, la limba și felul în care vorbesc cetățenii respectivi limba din uh, statul membru respectiv. Deci nu ne schimbăm în niciun fel procedura și vă asigur sigur că uh, multilingvismul uh, are un loc prioritar pe agenda noastră. Uh, la toate celelalte răspunsuri o să vă transmit răspunsuri în, în scris și am, pentru că se leagă, problema cartei se leagă de foarte multe dintre întrebările și problemele care s-au discutat aici și ajung la ea. Anul trecut, în octombrie, am uh, prezentat o comunicare cu privire la aplicarea de facto a cartei, la felul în care lucrăm. Uh, și în uh, această comunicare am înscris, ca să spun așa, un test de valoare pentru orice fel de act legislativ pe care îl propune Uniunea Europeană. Așadar, nu avem numai analizele economice cu privire la impactul uh, pe care îl va avea o, uh, un proiect de lege, ci și analize uh, a impactului asupra valorilor și asta bazându-ne pe cartă. Și iată că am ajuns chiar în miezul chestiunii. Articolul 51 al cartei este foarte clar. Spune el că carta se aplică numai atunci când creăm legislație comunitară și când această legislație comunitară se aplică în statele naționale. Deci nu se aplică orizontal. Și sigur că uh, treaba asta nu e ușor de înțeles. Nu vorbesc despre eurodeputați, ci vorbesc despre cetățenii din afara instituțiilor. Ei zic fiecare, uite, avem carta și ei ce fac? Nu aplică uh, carta, uh, pentru că uh, nu li s-a spus că guvernele nu doresc ca această carte să se aplice orizontal. Dacă ar fi dorit-o, nu ar fi scris articolul 51. Așadar, Asta este situația. Nu putem aplica carta decât atunci când legiferăm sau controlăm sau aplicăm legislația. Cât privește uh, romii. E bine, această chestiune s-a legat de directiva din 2004 privind libera circulație și de neaplicarea în dreptul francez uh, a drepturilor procedurale ale persoanelor ehm, fizice pentru a le proteja împotriva unor comportamente arbitrare din partea statului. Așadar, la acest nivel, eu, care răspund de libera circulație, eh, aș putea să eh, cer comisiei să eh, declanșeze o procedură împotriva Franței o procedură care a fost suspendată deoarece Franța a promis ca în această primăvară să-și reformeze legislația. Așadar, ajungem la Ungaria și la uh, mass media. De fapt, întrebarea este aceeași. Nu există o lege europeană cu privire la mass media. Uh, și, așa cum s-a explicat deja, în 2009 și vă amintiți ce discuție serioasă am avut atunci, era încă de pe atunci foarte clar că nu avem și nu, probabil nici nu vom avea o lege europeană privind mass media. Avem directiva privind serviciile audiovizuale, servicii fără frontiere Asta este singurul act legislativ european pe care îl avem în ceea ce privește mass media. Și din această cauză comisarul pentru uh, mass media care răspunde de această uh, directivă a fost cel care a intervenit în numele comisiei, deoarece este singurul lucru concret pe care îl putem spune uh, unui guvern și anume nu ați aplicat corect această directivă. Și poate aș, ar fi cazul să vă spun o anecdotă de fapt Uh, era o, chiar o realitate. Am propus, în calitate de uh, comunisar pentru uh, telecomunicații și audiovizual, din acel moment să se introducă noua directivă un articol privind independența organismului de reglementare a mass mediei. Asta a fost propunerea Comisiei. 24 de state membre s-au opus acestei propuneri. Cine nu s-a opus, au fost trei state. Letonia, țările de jos și Regatul Unit. Ele nu s-au opus. Și, până la urmă, am avut, cu sprijinul Parlamentului, un considerent care nu îți permite să faci mare lucru în uh, cauzele uh, juridice. Era așadar foarte clar că comisarul pentru audiovizual ar trebui să intervină și să scrie autorităților cerându-le să schimbe în dreptul lor național aceste dispoziții care nu corespund directivei europene. Deci toate acestea pentru a vă explica care este situația actuală. Și cu asta ajungem la problema uh, foarte serioasă și pe care mulți dintre dumneavoastră ați subliniat-o, uh, și anume că uh, nimeni nu înțelege cum stăm. Deci articolul 7, ca bomba atomică. O să ajung și la articolul 7, dacă doriți dumneavoastră neapărat, dar vă spun, e o bombă atomică despre care îl folosești uh, și dacă îl folosești într-un stat membru, acest articol, uh, uh, lucrurile o iau complet rasna. Doamna comisară Nelly Cruz a spus că va analiza chestiunea și ajungem și la întrebarea privind România, deci că va analiza toate situațiile din statele membre în ceea ce privește aplicarea sau proasta aplicare sau neaplicarea directivei privind serviciile din domeniul audiovizualului. Deci va analiza acest lucru, dar asta nu o să ne rezolve problemele noastre de aici. Cum facem noi cu această cartă care nu poate fi aplicată orizontal? și um, mă gândesc, mă refer și la întrebarea pusă de uh, reprezentanta Spaniei cu privire la dreptul de proprietate. În această situație, bun, am scris o scrisoare, o a doua scrisoare uh, colegului uh, spaniol pe această temă. Dacă însă nu putem demonstra că există o discriminare clară aplicată cetățenilor europeni în comparație cu cetățenii spanioli, atunci nu putem face nimic. Da, dar cetățenii continuă să spună, bun, dar drepturile noastre sunt stipulate în Carta Drepturilor Fundamentale. Și atunci ce putem noi să spunem acelor cetățeni? Că ei au aceleași drepturi ca și cetățenii naționali, se pot adresa instanțelor eh, judecătorești și după ce vor fi epuizat toate posibilitățile la acel nivel, se pot adresa curții de la eh, Strasburg, care are competențe pentru astfel de cauze. Dar nu se pot adresa curții europene de la Luxemburg, deoarece carta nu s-ar aplica, nu dacă nu există o directivă sau un regulament european. Și practic nu știu cum ieșim din uh, uh, acest, uh, din această situație, pentru că înseamnă că trebuie să modificăm tratatul, deoarece știți foarte bine că parcurgem acum procesul în care Uniunea Europeană devine parte la Convenția privind drepturile omului. Pot să vă spun că negocierile merg foarte bine, suntem în etapa de finalizare a negocierilor și sperăm că ele se vor finaliza foarte bine și se va ajunge la un echilibru între cele două curți. Deci lucrurile eh, merg bine. Sigur că vom avea eh, după aceea ratificarea, dar asta nu rezolvă problema. Problema și întrebarea rămâne ca și înainte. Deci nu există o soluție nici pe această cale. Uh, convenția se va aplica uh, statelor membre și se va aplica și directivelor noastre care, dacă decide Curtea de la Strasburg, care uh, nu va fi în conformitate cu principiile privind drepturile omului. Curtea a făcut treaba asta în legătură cu uh, azilul și cu imigrația. Deci trebuie să fii membru ca să poți să progresezi pe această cale. Dar, cum ziceam, avem nevoie de o modificare a tratatului uh, și de o eliminare a articolului 51 din cartă dacă dorim uh, într-adevăr, să, ca lucrurile să fie clare, așa cum dumneavoastră considerați că o doresc cetățenii europeni, dar care nu se poate aplica uh, în termeni juridici. Asta este situația. Vă rog să citiți comunicarea din octombrie care a lămurit deja aceste lucruri. Singurul lucru pe care pot să vă-l spun este că de fiecare dată când facem o uh, propunere legislativă, punem și carta uh, și de fiecare dată verificăm dacă se aplică dreptul comunitar uh, uh în statul membru respectiv, scoatem și uh, carta uh, la iveală. Uh, dar problemele de subsidiaritate există, sunt foarte greu de înțeles și de explicat toate toate aceste lucruri. Din nefericire nu mai am timp, dar vă promit că la toate celelalte întrebări veți primi răspunsuri în scris. Dar acest cadru pe care tocmai vi l-am explicat rămâne același pentru toate întrebările pe care le-ați pus și se aplică tuturor acestor chestiuni și întrebări. Așadar, uh, nimeni nu a crezut până la urmă că această carte va deveni realitate și cei care au negociat uitaseră de fapt ce negociaseră. Așadar, în această incintă, deoarece nu mai sunt atât de mulți cei care au făcut, au lucrat la convenție și au negociat și care își amintesc discuțiile și articolul 51, vă propun să Uh, facem tot ce, tot ce putem să găsim cea mai bună soluție. Avem uh, carta, avem uh, un progres extraordinar în comparație cu situația existentă înainte de a avea carta. Deci haideți să încercăm să vedem și să aplicăm lucrurile în mod pozitiv. Cred că ceea ce doresc să știe cetățenii europeni este ce facem noi concret ca să le rezolvăm problemele. Toate aceste considerațiuni de ordin juridic nu îi interesează. Uh, în campaniile electorale la care am participat de multe ori am văzut treaba asta, știu ce gândesc și cum, uh, cum simt ei. De aceea mă bucur foarte mult să aflu de la toate, uh, toate părțile, din, din toate partea tuturor partidelor, de la dumneavoastră tuturor. Mă bucur să constat că apreciați această idee de a avea acest an al cetățeniei europene. Deci un an al cetățenilor. Pentru că uh, Dumneavoastră sunteți cei care luați contact direct cu cetățenii, deci vă rog să mă ajutați să fac din acest an al cetățeniei un lucru util, un instrument pe care îl putem folosi după aceea și pentru a explica cetățenilor uh, ce se întâmplă și în ce direcție mergem. Sunt de acord cu uh, analiza dumneavoastră că unele lucruri pot, uh, pot de, derapa și nu uitați că avem întotdeauna acea bombă atomică care se ascunde în articolul 7. Also have an ordinary Kalashnikov. Yeah, yeah, yeah, but nobody is going to, to, to propose to put... Da. Știți bine că nimeni nu va nu va face uh, ce spune articolul 7. E vorba de o amenințare. Este o amenințare, dar pe hârtie. Rămâne însă o amenințare. Însă feriți-vă de acele state membre care ar apuca-o pe o astfel de cale pe care noi nu ne-o dorim și aveți dreptate, doamna Aucăr, în ce privește criteriile de la Copenhaga și este clar că metoda noastră de lucru nu poate, nu este întotdeauna sau nu pare totdeauna foarte logică, dar încercăm să facem în măsura posibilităților. Însă, nu vreau totuși să termin cu o observație negativă. Eu vreau să vă spun un lucru. Sunt comisara care este cea mai mulțumită de tratatul de la Lisabona, pentru că înainte de acest tratat de la Lisabona nu se putea concepe o Europa a justiției. Împreună, cu toții am făcut eforturi și progrese în acest sens și într-un timp foarte scurt și am reușit încetul cu încetul, pas cu pas, să construim acest eșafodaj și în timp record am ajuns la un rezultat și vreau să vă spun că aici și acum și odată cu tratatul de la Lisabona nu facem decât să propășim drepturile cetățenilor și din 2012 încolo veți vedea ce măsuri preconizăm și veți vedea ce se va întâmpla în 2013. Poate că nu este ceva perfect, dar sunt lucruri care pot fi făcute. Important este să le explicăm cetățenilor ce facem și să le dăm uh, senzația că aparțin Europei și că sunt mândri de a fi cetățeni europeni. Vă mulțumesc! Je vais vous parler en français d'ailleurs pour utiliser l'une des langues. Domnul Martinez, o să vorbesc în limba franceză pentru a utiliza una dintre limbile oficiale ale Europei. Vreau totuși să publicați acest document și în limba catalană. Să fie prezent și în limba catalană însă să nu uităm că în Catalunia sunt două limbi oficiale, însă niciun cetățean de acolo nu poate să spună că nu cunoaște spaniola, însă sunt mai bine de două milioane care nu știu catalana. Asta este situația. Eu m-am bătut ca această limbă să fie o limbă oficială în Parlament. Însă sunt oameni din familia dumneavoastră politică sau poate că nu trebuie să spun acest lucru. Bine, oameni din, totuși din, de aceeași sensibilitate politică au avut anumite uh, intenții în acest sens. Oricum, scopul este de a fi aproape de cetățeni și aceasta folosindu-le limba lor maternă. Vă mulțumesc! Colegi, eu vorrei... Dragi colegi, doresc să ne reluăm lucrările înainte ca toată lumea să părăsească nava. Trecem acum la examinarea petiției prezentate de Maxim Raven. Petiționarul nu este prezent aici, Maxim Reva, așa că dau cuvântul imediat reprezentantului Comisiei, domnul Tibor Bazi. Mulțumesc! Această petiție a lui Maxim Reva este despre dreptul la vot al unor persoane în Estonia care au o cetățenie nedeterminată. O chestiune care a fost evocată aici în cursul dezbaterii. Petiționarul spune că aceste persoane fără naționalitate sau cetățenie precisă nu au dreptul să voteze în alegerile europene și, conform petiționarului, aceasta duce la un deficit democratic și pune în pericol principiul democratic care este consfințit prin tratate, un principiu universal pe care s-a Uh, construit Uniunea Europeană. Iată deci care este subiectul petiției. Și acum o să vă spun foarte pe scurt care este poziția Comisiei și răspunsul înscris care a fost dat petiționarului. Comisia este conștientă că e vorba de un uh, subiect foarte delicat. Pe de altă parte, pentru noi nu este o noutate, deoarece această chestiune a mai fost evocată de mai multe ori uh, cu îngrijorare uh, într-o serie de scrisori adresate Comisiei și Parlamentului dumneavoastră. În uh, răspunsurile precedente, Comisia a subliniat mereu eforturile desfășurate, mai ales în lumina strategiei de preaderare pentru a accelera naturalizarea și integrarea acestor persoane. Însă, trebuie să nu uităm, pe de altă parte, deci spuneam, să nu uităm că faptul că cetăț, um, condițiile de obținere și de cădere din drepturile de cetă cetățean depind în mod exclusiv de legislația statului membru. Orice stat membru este liber să definească condițiile de obținere a cetățeniei și conform legislației comunitare, Comisia nu poate să intervină. Aceasta este situația din punct de vedere juridic. În ceea ce privește acum dreptul electoral, prerogativele Comisiei sunt și aici limitate. După câte știți, probabil problemele legate de uh, dreptul electoral și posibilitatea ca cetățenii europeni să participe în, în alegeri locale și regionale este uh, consfințită, însă aceste drepturi electorale sunt garantate cetățenilor europeni și aceasta uh, sub egida cetățeniei europene. Așa cum a spus și Comisia în răspunsul său către competiționar dreptul comunitar nu poate să ofere un drept electoral, de natură electorală, unui, unui, uh, unei persoane care nu este cetățean al Uniunii Europene. Deci, punct de vedere strict juridic, Comisia nu poate să se amestece în chestiuni legate de neacordarea unui drept electoral unei persoane care nu este cetățean al Uniunii Europene. Iată. Cine urmează? Doamna Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această petiție din Estonia nu este una din partea unei singure persoane, ci a fost însoțită de 3000 de semnături care au fost strânse într-un timp foarte scurt dar știți bine că ea vizează mai mult de 100.000 de, de persoane. Și vreau să subliniez că aceste persoane nu sunt străini. Ei sunt supuși, din punct de vedere juridic, dreptului estonian. Aceasta este diferența și specificul acestui caz. Când e vorba de străini care uh, Uh, au ședere în Uniunea Europeană, uh, aceștia pot să participe în uh, alegerile din, care au loc în țările lor. Deci ei nu își pierd dreptul de a vota. Absolut deloc. Însă aceste persoane despre care vorbesc sunt lipsite de dreptul de vot. În ceea ce privește cazul de față cu Estonia, Ei nu pot să voteze nici la alegerile parlamentare, nici la alegerile locale, nici la alegerile europene. Și deci nu pot să participe deloc la alegerile respective, iar când e vorba de alegerile europene, aici e diferența cu persoane care au venit recent în Uniunea Europeană și care, conform uh, regulamentului în vigoare, pot să voteze la alegerile europene. Am uh, examinat uh, în Comisia PETI acest caz și nu este prima dată când o facem. Am avut, uh, vă amintiți, o petiție din Letonia, acum cea din Estonia și să nu uităm nici două rezoluții ale Parlamentului nostru și v-am uh, transmis uh, niște fragmente din aceste rezoluții. Una se referă la o situație din 2009 și vizează cetățenia europeană. Se spune acolo că Parlamentul European consideră că persoanele apatride care au ședere permanentă într-un stat european se găsesc într-o situație aparte. Parlamentul este îngrijorat că anumite state membre impun niște cerințe disproporționate față de aceste persoane și absolut inutile. Aceste persoane apatride cu ședere permanentă în statele membre ar trebui să aibă drept să voteze în alegerile locale. Iată, e vorba de un text care nu a întrunit până la urmă majoritatea voturilor um, din Parlamentul nostru. De asemenea, o rezoluție din 2009 vizând uh, o petiție primită în 2008 aici la PETI care se leagă tot de această situație a apatrizelor. Uh, știm că uh, practic și ne-a spus și Comisia că nu are dreptul să intervină cum este vorba de o chestiune legată de cetățenie. Competența este exclusivă. Mă refer la competența statelor membre. Însă, noi am acceptat aceste petiții, le-am considerat admisibile și le-am menținut deschise, în baza faptului că considerăm că este vorba de uh, o încălcare a drepturilor omului și o chestiune de discriminare. Dacă am luat-o așa, atunci Comisia trebuie să recunoască că uh, este competentă în materie. Eu personal, personal mi-aș dori ca aceste petiții să rămână deschise, pentru că aceste persoane speră ca problemele lor să fie soluționate și mi-aș dori și un anunț din partea comisarei în acest sens. Mulțumesc, domnul Cashman. Mulțumesc, doamnă președinte. Această problemă a fost creată chiar de comisie pentru că nu s-a ocupat așa cum trebuie în uh, ajunul aderării țărilor baltice. Mă refer aici la acea minoritate vorbitoare de limbă rusă, rusofonă. Asta ca să spunem lucrurilor pe lume. Uh, raportul privind uh, monitorizarea de după aderare subliniază mai multe chestiuni, printre care și aceasta. Se referă la faptul că cetățenii care au ședere pe termen lung trebuie să poată să participe la alegeri și așa mai departe. Eu pot să mă duc în Polonia și să votez în alegerile europene, însă Uh, contribuabilii care plătesc uh, taxe și impozite în țările baltice nu pot să o facă pentru că sunt apatrizi. E vorba aici, până la urmă, de jumătate de, un mil, jumătate de milion de cetățeni fără cetățenie care se găsesc astăzi pe teritoriul Uniunii Europene. Și știm bine că Parlamentul a luat deja poziție în acest sens considerând că poziția Comisiei este nesatisfăcătoare și eu doresc ca această petiție să rămână deschisă și cer comisarei de comisarului de resort să spună în mod public uh, um, ce trebuie făcut și că există o problemă care trebuie rezolvată fără să uităm uh, raportul din martie 2000 4, care vizează progresul uh, monitorizării uh, aderării statelor baltice. Urmează următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum a spus doamna comisar, dar și domnul Martinez, uh, m-aș referi și eu la probleme legate de limbi și apoi am șase observații foarte pe scurt. În primul rând, această petiție pe care o analizăm acum în engleză spune despre alegeri pentru Parlamentul European. Eu, în versiunea în estoniană, se vorbește despre autor, eh, alegeri locale municipale. Și vreau să întreb și alți colegi eh, sloveni, români, germani, francezi, este oare o greșeală care s-a strecurat și în versiunile lor și mă gândesc poate și la versiunea italiană dacă e vorba numai de versiunea mea, în limba mea, atunci e clar că e o problemă de traducere. Dar dacă uh, nu este așa, vă, mă întorc aici data viitoare și o să vă spun eu despre ce este vorba. Apoi, colega Stanoca ne-a arătat că, pe bună dreptate, problema patrizilor în Europeană este una într-adevăr gravă. Vorbim, așa cum a spus și domnul Cashman, de vreo jumătate de milioane, de, jumătate de milion de persoane. În Estonia, 100 de mii, uh, așa cum au fost ei uh, recensați uh, acum câțiva ani. Acum este vorba de mai puține persoane în această situație. Vreau să vă spun că în 2003, în, înainte de aderare în, în Estonia, aveam 12% apatrizi. Astăzi, deci după 5 ani, uh, pot să vă spun că s-a redus cu 50% numărul acestor persoane. Până la sfârșitul uh, acestui mandat parlamentar, deci până prin 2013, anul cetățeniei europene, trebuie să mai facem progrese pentru că vreau să vă spun că în lumina raportului care va fi publicat, pot să vă spun de pe acum că Estonia a făcut eforturi majore și progrese substanțiale pentru integrarea acestor persoane care pot astăzi să ceară cetățenia estoniană sau, dacă vor, pot să ceară cetățenia și în alte țări, din alte țări europene. Și e vorba aici de o serie de cetățeni ruși care locuiesc în Uniunea Europeană, care astăzi nu pot să participe la alegerile parlamentare europene în situația actuală. Da, această chestiune trebuie să rămână deschisă, însă eu aș spune totuși că nu trebuie să facem așa, deoarece problema se rezolvă încetul cu încetul. În uh, Estonia nu știu foarte bine ce se întâmplă în, în, uh, în Letonia, dar nu știu dacă este să, bine să punem semnul egalității între cele două țări, pentru că în țara mea, după 5 ani, uh, cetățenii pot totuși să se prezinte la legeri. Asta ar fi diferența. Iar studiul anual al Comisiei citează Estonia ca un exemplu pozitiv privind uh, drepturile omului, naturalizarea, care este un succes și conform Transparency International, Estonia se situează pe locul 4 în acest sens. Așa cum v-am spus, avem nevoie de timp pentru a rezolva lucrurile. Așa cum a spus Comisia, într-adevăr, e vorba de un dosar uh, delicat. Chiar și pentru mine este o chestiune complexă, însă o vom rezolva într-un mod cât se poate de european și aceasta dată pentru totdeauna. Mulțumesc, Tatiana, că uh, sprijini petițiile de acest fel. Mă bucur de acest lucru, așa cum uh, și soluțiile preconizate sunt la fel de lăudabile, însă poate că cumva sunt nedrept față de Letonia, pe care nu o cunosc foarte bine. Dacă este să rezolvăm problemele și problemele din Letonia, așa cum apar ele, deci dacă să rezolvăm problemele, trebuie să diferențiem lucrurile, pentru că această petiție vizează Estonia și Letonia, pe de altă parte, a făcut multe în acest sens deja. Mulțumesc foarte mult. Domnul Iar. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare poate naivă din ce motiv nu au uh, acest cetățeni o cetățenie? Nu o vor sau există alte motive? Uh, ei solicită eliberarea cetățeniei uh, și mai apoi autoritățile stabilesc că nu întrunesc toate condițiile necesare pentru a primi cetățenia și vreau să aflu care este motivul pentru acest refuz. Bine, e o întrebare pe care o adresez Comisiei și noi doi o să putem discuta mai apoi. Meyer. Sí, muchas gracias, presidente. Domnul Meyer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că nu ne mai putem adresa acum Uniunii Sovietice. Nu mai avem posibilitatea și tocmai de aceea sunt de acord cu doamna Stanoca. această temă trebuie să rămână deschisă. Nu este acceptabil să ne confruntăm în continuare cu asemenea probleme. Este inacceptabil ca persoane care sunt născute într-un stat membru uneori sau în orice caz locuiesc într-un stat membru să nu aibă cetățenia. Legislatura este problema para... Problema în sine nu este una nouă, <laughs> Este o problemă cu care ne-am confruntat și în trecut, trebuie să o rezolvăm și să o rezolvăm într-o manieră definitivă. Trebuie să contribuim la, cu toții, și anume Consiliul, Parlamentul și Comisia și statele membre, la o problemă, la rezolvarea acestei probleme. Domnul Hefner. După părerea mea, această petiție se referă la o problemă existentă. Însă for- formularea acestei petiții nu ne, ajută să ajung- nu ne ajută să ajungem la o soluție. Problema în sine nu este una legată strict de dreptul la vot. Este vorba despre o problemă care afectează, practic, uh, dreptul privind cetățenia Tocmai de aceea dați-mi voie să întreb și eu, la fel ca domnul Iar, dacă în dreptul privind cetățenia există discriminare sau nu. Există oare cetățeni care nu primesc o cetățenia unui stat pentru, chiar dacă locuiesc pe teritoriul acelui, acelui stat de foarte, multă, de foarte mult timp? Uh, Trebuie să vedem care sunt condițiile care trebuie să fie îndeplinite și dacă le analizăm pe acestea, cred că ne apropiem mai degrabă de o soluție. În ceea ce privește dreptul la vot, sunt de acord cu părerea Comisiei. Și anume, cred că există reglementări la nivel național care se aplică și uh, problema uh, care rezultă din această petiție este mai degrabă de o altă factură doamna Ogan. Da, vă mulțumesc. Vreau să clarificăm lucrurile. Are, Estonia a, a ratificat convenția sau nu? În Danemarca, pur și simplu, uh, guvernul a uitat că ratificase convenția. În cazul în care există uh, în, în Danemarca am încercat să reducem numărul de apatrizi, am avut o dezbatere înfocată pe această temă. Guvernul a încercat, în, așa cum a putut, să uh, rectifice problema, însă dați-mi voie să vă întreb dacă convenția a fost ratificată sau nu de către Estonia, pentru că în cazul în care a fost ratificată, orice persoană născută în Estonia po- poate primi la cerere cetățenia uh, estoniană în momentul în care ajung la vârsta de 18 ani. Bine, asta este un aspect al cazului, doar un aspect. aspect. Și mai există un aspect și anume reducerea numărului de persoane apatride. Practic, acesta este obiectivul vizat. Se dorește ca toate aceste persoane să aibă o cetățenie. Bine, a, aceasta era întrebarea mea. Există o, o convenție, da, despre care tot vorbeam, dar, sincer să fiu, nu mi-am numele ei, dar știți cu toții la ce mă refer. The, uh, uh, I don't know about the convention. Nu știu ce cu convenția asta, însă avem o lege care spune că dacă o persoană ce s-a născut, născut pe teritoriul nostru primește automat cetățenia la vârsta de 18 ani. Deci, uh, problema e una sensibilă, în mod evident. Nu cred că e nevoie să mai cerem uh, o poziție din partea reprezentantului Comisiei în momentul de față. De fapt, le-am uh, pus uh, întrebarea aceasta direct doamnei comisar. Prin urmare, acum așteptăm un răspuns scris din partea comisarului Reding și pe baza acestuia vom organiza o dezbatere. Prin urmare, petiția rămâne deschisă. Așteptăm răspunsul comisiei și uh, cred că reprezentantul Comisiei nu mai trebuie să ia cuvântul, pentru că oricum doamna Reding uh, ni s-a, ne-a promis că ne va transmite o întrebare. O întrebare foarte rapidă, îmi cer scuze. În cazul în care cele spuse de domnul Tarant sunt corecte, și anume, în cazul în care existe probleme de traducere, atunci ne dăm seama că problemele sunt spinoase. Bine, nu ne putem uh, nu putem discuta cu toții pe această temă a traducerii, ci aș dori uh, și tocmai de aceea cred că secretariatul ar trebui să ne ofere o clarificare a problemei. Ce e cu acest drept de vot la alegerile locale, respectiv dreptul de vot la alegerile parlamentare? Cele două versiuni sunt controversate și diferite. Da, cu siguranță vom controla traducerile și odată ce avem un răspuns, vi-l vom comunica. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Colegul Maier este noul raportor pentru raportul anual al activității Comisiei pentru Petiții. Domnul Maier vrea să deschidă o primă dezbatere pe această temă. Îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am fost numit uh, raportor azi dimineață. Vedeți ce rapid sunt? Vreau să le cer colegilor să colaboreze cu mine. Ne dorim ca acest raport să fie rodul eforturilor comune, ca în fiecare an, în acest raport trebuie să fie incluse toate opiniile grupurilor parlamentare, trebuie să încercăm să oferim o imagine echilibrată asupra activității comisiei noastre în anul 2010. Cred uh, că în partea uh, de descriere trebuie să spunem clar ce am făcut noi în anul 2010 ca întotdeauna, trebuie să stabilim numărul de petiții petiții per stat membru, trebuie să avem procentaje cu privire la uh, petițiile încă deschise și cele închise și mai apoi, într-o manieră generală, trebuie să, să putem evalua temele de maxim interes pentru cetățenii europeni. Trebuie să dăm exemple din diferitele grupuri, uh, și, într-un final, trebuie să putem prezenta Parlamentului un raport cu caracter didactic. Un raport în care să fie menționate atât uh, părțile bune cât și părțile proaste ale activității noastre. Deci trebuie să punem și accent, să, să punem accent atât pe avantajele cât și pe dezavantajele activității noastre din 2010. Vreau să le cer colegilor să numească cât mai rapid uh, cu putință raportorii din umbră, astfel încât să putem începe uh, efortul de compilare cât mai curând cu putință. Mulțumesc, mai dorește să ia cineva cuvântul? Nu. Atunci putem încheia ședința pe ziua de astăzi. Am tratat toate subiectele de pe ordinea de zi. La partea B Există uh, comentarii? Da, văd că da. Și anume două din partea domnului Maier. Să dorea ca, domnul Maier dorea ca două dintre petițiile din B să fie trecute la A. Ah, bine, acesta fiind spus, vă urez o seară plăcută.